se înțeleagă dacă și cum Uniunea Europeană poate să asume un adevărat rol politic în criza din Libia. De unde întrebarea mea, ca și a colegului Donjon, se referă la aceste priorități identificate ieri dacă ele se vor traduce cu adevărată strategie. Poate Uniunea Europeană să aibă o strategie politică pentru această criză sau deocamdată trebuie să ne resemnăm să fim doar invitați la ședințele altora, la întâlnirile altora. În ceea ce privește aspectul legat mai direct de misiune, deja uh, conceptul de gestionare a crizelor uh, um, care a fost uh, promovat la sfârșitul lui martie este pus la dură încercare și se riscă colapsul în relație între statele membre. Există diferențe între acestea, între acestea. Există diferențe care probabil se referă la posibilitatea ca operațiunea să aibă loc și uh, la sol în Libia sau nu și în ce măsură ar putea fi reglementat un eventual uz de forță. Aș dori să am mai multe informații în legătură cu aceste discuții și perimetrul efectiv al misiunii EUFOR Libia. Mulțumesc! Merci, Monsieur Butikofer președinte. Voi vorbi în germană. Și aș vrea să vă spun de la bun început, domnul Popovski, că nu vreau să fiu deosebit de politicos, pentru că m-ați decepționat. Nu înțeleg ce dificultăți birocratice uh, Um, um, au uh, dus la cele două puncte de pe ordinea de zi, unul pentru dumneavoastră și unul pentru domnul Mioțo, de ce nu a fost posibil să le unim? Pentru că uh, nu știu uh, de ce nu puteți colabora. În orice caz, ceea ce ne-ați oferit dumneavoastră mi se pare ca valoare egală cu zero. Nu ne-ați spus practic nimic, intervenția ar fi putut să fie mai scurtă. Uh, Aș vrea să știu de ce ieri nu s-a putut cădea de acord în legătură cu CONOPS, pentru că în uh, observatorul Uniunii Europene se spune uh, că nu s-a putut ajunge la acord fără să se precizeze care au fost de fapt problemele. Ei bine, uh, dacă s-a decis un concept de, al managementului de criză înainte de 1 aprilie, de ce nu a existat niciun fel de informare pentru Parlament? Eu am crezut că în baza tratatului de la Lisabona am putea fi implicați mai serios. Eu îmi uh, interpretez uh, prezența mea în această comisie și în sensul asumării unor responsabilități politice și ce mi se oferă? Mi se oferă o supăchioară. Deci uh, aș vrea să Uh, spun acum uh, cum arată conceptul nostru, care sunt statele membre afectate. Țările de jos, Germania, Finlanda, Austria, Lituania, sunt implicate sau nu? Uh, Suedia, ce poziție are? nu puteți să ne furnizați informații ce se întâmplă uh, uh, la Misrata. Conform informațiilor pe care le avem noi, situația drepturilor omului este cea mai gravă în Misrata. Deci uh, Misrata se află în atenția acțiunilor dumneavoastră și care sunt problemele pe care puteți eventual să le înlăturați. Iar în ce privește armistițiul, și eu am aceeași întrebare ca și președintele nostru în ce ordine se solicită uh, acțiunile. Este foarte bine să colaborăm între instituțiile noastre, dar în acest caz trebuie să ne puneți cărțile pe masă. Monsieur Van Orden. Domnul Van Orden. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Cred că uh, și eu ca și domnul Bütikofer aș vrea să descriu aici natura problemei. Sunt două chestiuni chestiunile umanitare. Înțelegem cu toții că este în clipa de față o uh, necesitate urgentă de acțiune în Libia și mai există și o altă problemă, implicarea Uh, în Libia uh, sub uh, acest standard al politicii comune de securitate și apărare. Deci trebuie să încercăm să obținem o invitație din partea Națiunilor Unite la adresa Uniunii Europene ca în cadrul PESA să acționăm. Noi știm că există această etichetă PESA în ce privește intervenția maritimă pentru respectarea embargoului privind uh, armele în Mediterana. Deci acum uh, este vorba despre uh, acest ajutor umanitar sub eticheta PESA. Aceasta este problema. Um, trebuie să avem o nouă acțiune sub acest uh, standard al PSA. Dar uh, în felul acesta pot să existe și 20 de misiuni și 21 de misiuni etichetate astfel. Nu, asta este sâmburele problemei. Națiunile Unite uh, au spus la reuniunile specifice că nu uh, doresc ca Uniunea Europeană să se implice în ajutorul umanitar cu mijloace militare. Iar Uniunea uh, uh, încearcă să schimbe din acest punct de vedere solicitarea pentru a vă obține invitația totuși de a interveni. Deci există această disperare de a putea acționa în numele PESA. Deci, eu cred că ar trebui să completăm acțiunile celorlalte organizații. Dacă vrem acțiuni militare, există NATO care poate să facă asta. Să nu uităm că la Strasburg președintele Parlamentului a spus că fără intervenția Europei ar fi fost o baie de sânge în Benghazi. Dar, uh, de fapt, uh, asta nu a uh, corespuns realității. Fără intervenția Marii Britanii și a Franței ar fi fost o baie de sânge la Benghazi. Deci, Înțelegeți care este dificultatea mea? Mie mi se pare că aceste eforturi ca în numele PESA să creăm ceva ce este inutil să existe în această formă nu poate să mă mulțumesc pentru că nu aducem de fapt nimic în plus uh, în acest joc. Complicăm doar lucrurile inutile. Lăsați partea militară și haideți să ne concentrăm uh, pe asistența umanitară. Avem uh, Comisia Europeană, avem și um, ECO care oferă asistență umanitară nu uh, trebuie să acționăm în cadrul PESA. Deci, uh, Uniunea Europeană se spune că nu dorește să-și compromită imparțialitatea în vreun fel. Haideți să încercăm să ieșim din această capcană uh, pe care singur ne-am creat-o, să fim consecvenți în acordarea ajutorului umanitar și să uităm de PESA. Și mai sunt și celelalte probleme pe care le-a menționat domnul Bütikofer. Doamna Luzic. Oh, Încă uh, niciodată nu am fost atât de tare în consens cu domnul Van Orden uh, în această uh, rugăminte de a ne concentra pe ajutorul umanitar și a lăsa deoparte latura militară. Am două întrebări. Prima, oare știți cumva și există proiectul ca EUFOR Libia să fie combinată cu acțiunea Frontex 2011, așa cum uh, se intenționează pentru a spori eficiența uh, aceste intervenții și după aceea mă interesează și uh, răspunsurile domnului Donșon. Ce stă în prim plan? Ajutorul umanitar sau schimbarea de regim în Libia? Pentru că, trebuie să spun cu toată uh, claritatea. Pentru mine, ajutorul umanitar nu cred că este realizabil decât după ce se ajunge la un armistițiu. Deci, din acest punct de vedere, cred că lucrurile așa ar trebui să se deruleze și atunci și motivarea ajutorului umanitar uh, va fi privită într-un cu totul alt context. Și aș vrea să uh, Insist și asupra ideii că trupe de ocupație sunt excluse. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Germania, pe de altă parte, spune că în cadrul EUFOR Libia ar fi foarte posibil să existe și o intervenție a trupelor terestre. Oare uh, uh, folosirea trupelor terestre în cadrul managementului crizei în această regiune este anvizajată și uh, cum trebuie ele privite? Nu vor fi privite atunci ca niște trupe de ocupație? Mhm. Euh, mai am încă 5 solicitări de intervenții, vă rog pe scurt, ca să putem apoi să continuăm discuția. Domnul Lizec mai întâi. Dziękuję bardzo. Mulțumesc. Bineînțeles, uh, ne confruntăm cu o situație paradoxală. La Comisia AFET am votat raportul Gualtieri am lucrat și eu la acest raport ca raportor din umbră, raportor pentru aviz și ne confruntăm uh, cu situația așa cum este ea, adică mm, realitatea nu corespunde neapărat la tot ce se spune în acest raport. Dacă domnul Van Orden are dreptate, înseamnă că am pierdut mult timp. Am aș avea o întrebare pentru domnul Popovski. În intervenția dumneavoastră, chiar la început, ați evocat cooperarea cu NATO. Ne puteți preciza la ce nivel are loc această cooperare? Și mai ales, aș dori să știu dacă există o cooperare pentru planificare, pentru viziunea de, a, de viitor, elaborarea de scenarii pentru evoluția situației. Există o astfel de cooperare cu NATO și cu statele membre, mai ales cele mai avansate din punct de vedere militar? Mulțumesc! Monsieur. Mulțumesc, domnul Palețchis. Eh, Ačiū eh, aș Aš norėčiau <clears throat> paklausti, ar... Aș dori să pun uh, și eu o întrebare. Dacă avem cifre disponibile la nivelul Uniunii Europene în legătură cu reacțiile societăților noastre, din țările noastre, uh, la evenimentele din Libia, adică ce părere are societatea europeană despre uh, atitudinea ONU, atitudinea țărilor mari din Uniune? Deci cetățenii sunt pentru sau împotriva acțiunilor noastre din Libia? Ne, sus, ne sprijină sau nu? O a doua întrebare. Care este rolul Rusiei și Chinei? Cooperăm cu aceste țări pentru a încerca să rezolvăm criza în Libia? Mulțumesc! Monsieur Cumuțacos. Domnul Cumuțacos. Zgomot de fond în microfonul domnului Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă aș fi luat cuvântul dacă domnul Van Orden nu ar fi luat cuvântul înaintea mea. E adevărat că în cadrul reacției la criza din Libia, Uniunea Europeană a reacționat târziu și în continuare dă dovadă de lipsă de coordonare, așa cum s-a întâmplat și în trecut în alte cazuri. Suntem cu toții de acord că această situație trebuie soluționată și mai, cu cât mai repede, cu atât mai bine, uh, ținând cont, bineînțeles, de prevederile tratatului de la Lisabona. Dar e nevoie, bineînțeles, și de voință politică. Deci, iată, putem critica reacția Uniunii Europene, dar această logică, această critică nu trebuie să se extindă neapărat până la neglijarea totală subestimarea totală a politicii europene comune de securitate și apărare. Și aș dori să amintesc tuturor colegilor că pentru a reacționa la o problemă de securitate în comerțul internațional, în uh, securitatea locală, cum este problema pirateriei în Somalia, Uniunea Europeană a lansat operațiunea Atalanta cu reușite notabile și NATO a urmat. Și apoi NATO a lansat o operațiune similară care nu a avut atâta succes ca și operațiunea Uniunii Europene. Deci a condamnat în mod constant, permanent, a denigra Uniunea Europeană spunând că ea nu dorește să aibă o identitate în ceea ce privește securitatea și apărarea, nu cred că e tocmai corect. E adevărat că avem puncte slabe, dar trebuie să ne facem treaba. Churchill, pentru că răspund lui domnului Van Orden, când a intrat în funcție în timpul războiului, a spus, nu sunt, poate nu sunt un leu, dar trebuie să rag. Și tocmai uh, asta se întâmplă și cu Uniunea Europeană. Nu este tocmai, nu suntem tocmai lei, dar uh, uh suntem, uh, o anumită presiune este exercitată asupra noastră să ragem. Doamna Gomez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu prea înțeleg. Nu prea înțeleg cum Uniunea Europeană organizează sau se gândește la o acțiune umanitară în uh, Libia, în cadrul politicii de securitate comune, ex, politicii externe și de securitate comune, care însă poate nu se va, nu va deveni niciodată realitate. Poate că NATO nu ne va cere acest lucru, OCEAN nu va cere acest lucru, deci nu prea văd care e utilitatea. Și pe de altă parte, ne punem întrebări în legătură cu posibilitățile Uniunii Europene de a face ceva concret pe teren. Avem, uh, probabil, uh, posibilități în regiune, în Somalia și așa mai departe, în țările vecine. Este o, o chestiune reală, o problemă reală aceasta. Dar dincolo de capacitatea de a acționa, se pune problema temeiului juridic. Avem rezoluțiile Consiliului de Securitate. S-a vorbit despre protecția civililor, care trebuie să fie prioritară. și acesta poate să reprezinte o bază solidă pentru o intervenție în cadrul politicii externe și de securitate comună, dar atât. Și dincolo de aceasta, nu există nicio solicitare. Avem rezoluția din 10 martie care nu poate să ducă la operațiune în cadrul politicii de se, uh, externe și de securitate comună. De exemplu, dacă ne gândim la embargoul în livrarea de arme și așa mai departe, nu avem nimic de spus aici. Avem rezoluțiile Consiliului ONU, dar atâta tot. Deci, spre deosebire de domnul, spre deosebire de domnul Van Orden, eu cred că Uniunea Europeană a ratat o bună ocazie de a se afirma, de a se face, de a deveni mai vizibilă în ceea ce privește politica sa de securitate și apărare. Aceasta ar fi fost o ocazie formidabilă de a face ceva și nu am profitat de ea. Deci nu sunt de acord cu toate argumentele dumneavoastră, îmi pare rău, refuz în bloc toate aceste argumente și ale doamnei Ashton. Nu veniți să-mi spuneți mie că statele membre nu sunt, n-au atitudine uh, unitară, e greu de a se ajunge la un context și așa mai departe. Bun, am înțeles, poate. Deci statele pot să fie, să se opună la anumite lucruri care, pe care le-am propune, dar nu e așa. În cadrul tratatului de la Lisabona, se permite să se facă ceva uh, cu dar e nevoie de inițiativă pentru asta. Și atunci uh, părerile pot fi împărțite, dar uh, statele membre nu au fost sesizate, nu li s-a cerut nimic și e regretabil acest lucru, domnilor. Aș dori totuși ca Domnul Popovski să-mi dea câteva precizări. Am vorbit despre eventuala livrare de arme rebelilor. A fost abordat sau nu acest subiect? Aș dori să-mi dați informații în legătură cu el. Aș dori să știu dacă ați discutat despre inițiativa Uniunii Africane, dacă ați discutat, bineînțeles, există diverse scenarii scenariul cu plecarea lui Gaddafi de la putere sau uh, cu uh, sesizarea curții internaționale și poate că într-o zi ar putea fi chiar judecat. Ați discutat despre toate aceste lucruri. Toate aceste scenarii uh, au fost discutate de Uniunea Africană. Iar mm, cum și cum vedeți dumneavoastră uh, Uh, evoluția lucrurilor, de exemplu reforma în sectorul securității, dacă Gaddafi părăsește puterea, cum credeți că va evolua, situația, evolua situația și ce aveți de gând să faceți? Uh, Doamna Copa, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Popovski, sunt cam perplexă. Pentru a treia oară discutăm cu dumneavoastră despre Libia și nu obținem răspunsuri concrete. Care este obiectivul Uniunii Europene în această operațiune? Este să schimbe regimul Gaddafi sau să negocieze cu el? Pentru că la nivel operațional, această ambiguitate poate să aibă consecințe negative. Se pare că pe teren situația este atât de complicată încât nimeni nu reușește să câștige acest război, acest în acest conflict. Nu s-a reușit să se profite de intervenția Occidentului și rezultatul există că e risc de conflict prelungit sau chiar de secesiune al estului Libiei. Există discuții la serviciul dumneavoastră în legătură cu aceste scenarii? Puteți să ne dați răspunsuri concrete? în legătură cu obiectivele Serviciului de Acțiune Externă în cadrul acestui conflict? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Multe întrebări. Domnule Pofovski, aveți cuvântul pentru 10 minute. That is, that is quite challenging, but do my... E greu de răspuns la toate aceste întrebări, dar voi face tot ce voi putea. Voi încerca să grupez puțin uh, întrebările pentru a da structură răspunsului meu, pentru a uh, răspunde la întrebarea domnului președinte legătură cu evaluarea ONU. ONU este prezent, dar nu peste tot. Avem și propria noastră um, pre- uh, prezență pe teren a DG ECO, nu există prezență ONU la Misrata, din câte știu eu cel puțin, deci ne bazăm pe sursele disponibile, adică alți alte organizații internaționale, cum ar fi Crucea Roșie sau Médecins Sans Frontières. Anumiți deputați au um, discutat despre grupurile de luptă. Nu suntem încă la această fază, nu știm uh, de ce mijloace vom avea nevoie, poate de mijloace specializate uh, prin grupurile de luptă, dar încă nu o s-a luat în considerare această posibilitate pentru că nu ne aflăm în această fază încă, adică să planificăm uh, sursele disponibile și să le adaptăm la nevoile de pe teren. Nu s-a făcut încă acest lucru. Și apoi au urma, bineînțeles, generarea acestor forțe necesare. În concluziile Consiliului de ieri uh, s-a uh, confirmat obiectivul nostru ca domnul Canafi să părăsească puterea. De aceea, planul de acțiune, foaia de drum a, a Uniunii Africane nu a fost acceptată în mod necondiționat de Consiliul Național de Tranziție de la Benghazi, pentru că uh, ei doresc ca acesta să părăsească puterea imediat, nu doresc să negocieze cu Gaddafi ministrul de acțiune externă a avut uh, o discuție cu reprezentantul uh, Consiliului uh, de Tranziție ieri la Luxemburg și acesta a spus clar um, asta. Nu pot să vă dau mai multe discuții pentru că aceasta a fost o discuție privată a ministrilor la care eu nu am participat. Bineînțeles, se poate specula în legătură cu diferite scenarii, o facem și noi. Este clar din diverse discuții, chiar din această dimineață din Consiliu, că dorim să evităm ca țara să fie împărțită în două, dar dacă conflictul continuă, este foarte greu de prevăzut unde va duce. Și înțeleg că acesta este subiectul de discuție între țările din coaliție astăzi de la, la Doha. Noi analizăm diferitele scenarii și o vom face mm, la, spre sfârșitul acestei săptămâni pentru a înțelege mai bine uh, modul în care situația va putea evalua după sfârșitul, uh, evolua după sfârșitul conflictului. În ceea ce privește refugiații, Iată încă un aspect care a fost uh, discutat de miniștrii de interne săptămâna trecută Știți că este o chestiune politică și punctele de vedere ale statelor membre legătură cu aplicarea măsurilor de solidaritate între ele sunt foarte diferite și nu vom comenta eu aceste poziții pentru că nu este treaba mea, dar s-au discutat aceste lucruri în organismele potrivite. Și aici ajung la Frontex. Frontexul nu a cerut consolidarea către Uniunea Europeană prin uh, măsurile PESC, uh, um, mandatul Frontexului este suficient de clar în acest sens. Nu răspund la întrebări în ordine, dar domnul Van Norden a vorbit foarte clar despre PESC. Nu doresc să intru eu în detalii în legătură cu PESC ca proiect în sine. Noi planificăm implicarea din PESC în cadrul limitelor definite de statele membre, aplicând rezoluția Consiliului de Securitate ONU. Nu mergem mai departe decât doresc statele membre să o facă. Dar statele membre au discutat acest lucru și unele dintre ele chiar au dorit ca Uniunea Europe, ca Uni, Națiunile Unite să aibă acest lucru în vedere. De aceea nu cred că trebuie să susținem această idee atâta vreme cât statele membre nu sunt dispuse să se pună de acord. De aceea ne concentrăm acum pe chestiunea umanitară. Noi nu um, forțăm uh, oficiul uh, OCHA al Națiunilor Unite, pentru că asta a spus doamna Amos uh, lui Cassie Ashton și solicitarea ONU uh, către Uniunea Europeană pentru o acțiune militară nu este exclusă, este doar o soluție de ultimă instanță și noi vrem să fim pregătiți oricând ar putea veni o astfel de solicitare. Domnul președinte, domnul Poposchi, vă rog să continuați. Domnul președinte, vă rog să îl lăsați pe domnul Poposchi să intervină. Cred că toată lumea a avut ocazia să intervină. De altfel, resursele sunt naționale, este o realitate. Uh, și în cadrul uh, schimburilor noastre cu NATO, la care voi reveni într-o clipă, există un acord cum că nu trebuie să creăm o situație în care NATO și UE să concureze pentru resurse sau pentru active militare. Din potrivă, trebuie să identificăm activele odată ce vom ști care este sfera de aplicare a posibilei noastre implicări. Și am hotărât să comprimăm calendarul și să fim pregătiți chiar și uh, din scurt atunci când ar uh, veni o solicitare de la Națiunile Unite și OCEA. Domnule Butikofer, ați fost foarte aspru cu mine, dar uh, nu voi iau nume de rău, pentru că eu sunt întotdeauna dispus să vin în această subcomisie, de altfel nu doar eu și mulți alți colegi, de câte ori considerați că este necesar. Întrebarea în legătură cu aceste trupe eh, de intervenție eh, nu pot să vă răspund pentru că încă nu pregătim o asemenea intervenție. Ce competențe sunt necesare la fața locului? Misrata ar fi locul în care am putea să ne angajăm și cu siguranță că în planificarea acțiunilor noastre ținem seama de asta. Și dacă tot am început în germană, voi continua. Doamna Luzi mi-a întrebat de Hermes 2011. Da, Frontex în orice caz a semnalizat că dorește să fie sprijinit de către fonduri din PESA dar nu știm dacă va fi necesar. În orice caz, în rezoluția ONU lucrurile sunt clar stipulate. Nu putem uh, exclude uh, ca la fața locului, la un moment dat, să fie necesare anumite competențe eventual și în Egipt, în Tunisia. Menționez aceste două țări pentru că ne aflăm în contact cu ele, pentru a vedea dacă sunt de acord să ne susțină în această operație. Dar, în orice caz, dacă este vorba de intervenția unor uh, trupe terestre, uh, nici un caz nu vor putea să fie uh, asimilate unor trupe de ocupație. Pytanie o współpracę Unia-NATO. Przepraszam za zmianę języka, ale to też jest kwestia zasady. În ceea ce privește cooperarea între Uniunea Europeană și NATO, îmi cer scuze pentru că schimb uh, regimul lingvistic, dar aceasta face parte din obiceiurile noastre. Revin așadar, această cooperare se situează la mai multe niveluri. Cathy Ashton s-a întâlnit cu secretarul general pentru a discuta despre evoluția situației și despre evoluția operațiunilor NATO, dar și despre stadiul acțiunilor noastre. De asemenea, a informat că avem la dispoziție potențial, un potențial militar. Este vorba despre un potențial care aparține statelor membre și cred că ar fi bine să evităm orice fel de tensiuni în jurul acestui potențial militar. De altfel, există biroul de legătură atât la nivelul NATO cât și în în statul nostru major. Specialiștii țin legătura permanent și ne informăm unii pe ceilalți cu privire la evoluția situației. Cathy Ashton uh, a, participă joi și vineri la reuniunea uh, miniștrilor de externe de la Berlin, iar această reune, reuniune va fi dedicată exclusiv uh, reuniunii din Libia. Apoi există și sondaje de opinie cu privire la Libia Poate că au existat astfel de sondaje în statele membre, dar nu există nimic în Eurobarometru. Nu cunosc să existe așa ceva. În ceea ce privește Rusia și China, am avut uh, contacte cu aceste două țări, dar în special în contextul deliberărilor de la New York, în cadrul Consiliului de Securitate. Acesta este contextul în care discutăm. Dar avem și discuții bilaterale în măsura posibilului și în altul reprezentant intenționează să se întâlnească cu ministrul de externe al Rusiei în uh, următoarele zile și, bineînțeles, Libia, Libia va fi uh, subiectul principal de discuție în ceea ce privește mm, uh, proviziile furnizate rebelilor, unii miniștri s-au pronunțat și cred că nu există un consens uh, la nivelul Uniunii Europene pe această chestiune, pentru că embargoul este în vigoare și uh, embargoul uh, nu spune că putem să furnizăm arme unei părți a conflictului, dar nu și celeilalte. Și deocamdată nu s-a luat o decizie în această privință. Am comentat cu privire la o inițiativă a Uniunii Europene care va fi dezbătută. Vom discuta dacă o putem folosi ca eventuală bază pentru a face progres progrese și aceasta va fi discutată la Cairo mâine. Uh, reforma sectorului de securitate este în discuție. Experții noștri încearcă acum să dezvolte scenarii de posibilă uh, implicare în faza de după conflict. Vom avea nevoie de niște misiuni de prospectare. Avem o oarecare experiență din Orientul Mijlociu sau din Congo și din Balcani, pe care am vrea să o folosim și în acest caz. Într-adevăr, uh, am putea să avem în vedere o implicare uh, civilă și militară, dar în special civilă în cadrul acestei reforme a sistemului de securitate. Și aceasta va face parte din răspunsul Uniunii Europene în Libia în perioada de după conflict. În fine, în ceea ce privește schimbarea de regim, poziția Uniunii Europene cu privire la Gaddafi este clară și anume că trebuie să plece. Dar deciziile cu privire la viitorul acestei țări uh, depind de poporul libian statele membre au opinii diferite cu privire la recunoașterea oficială a Consiliului de Tranziție. Dar acest Consiliu de Tranziție a fost recunoscut ca un interlocutor legitim al Uniunii Europene și de aceea ministrii de externe s-au întâlnit cu domnul Cipril la Luxemburg. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi uh, redeschide dezbaterea pentru că avem un uh, program foarte strâns doar o observație, vă rog. Doar o observație, pentru că nu ați răspuns la întrebarea domnului Butikofer cu privire la această schimbare ciudată de agenda și noi am luat notă de acest lucru. Dar trebuie să vă spun că speram ca Serviciul de Acțiune Externă să nu acționeze în același uh, mod uh, în ceea ce privește pe interlocutorii noștri, adică să se întâlnească separat cu oficialității Uniunii Europene, pentru că nu ar uh, ilustra abordarea noastră cuprinzătoare. Foarte rapid, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doar două observații. Din păcate, domnule Popovski, nu mi-ați furnizat suficiente informații, pentru că am impresia că Uniunea Europeană are un fel de scindare de personalitate, ca și președintele Obama, care în calitate de politician îi cere lui Gaddafi să renunțe la putere, dar în calitate de conducător suprem al forțelor armate spune că nu este absolut necesar să o facă. Cam așa înțeleg și eu punctul dumneavoastră de vedere, ceea ce nu mă liniștește în mod deosebit. În al doilea doilea rând, în legătură cu întrebarea ce ne propunem de fapt, îmi cer scuze, dar să spuneți doar că misrata este un obiectiv uh, potențial, bine, asta nu-mi spune nimic nou, puteam să-mi imaginez și eu, dar mă întreb cât de în serios luați lucrurile. Dacă îmi spuneți acum că nici măcar nu știți dacă vom folosi um, trupe terestre, uh, atunci, conform documentului Consiliului, între decizia de a face acest lucru și începutul misiunii este nevoie de zece zile. E, bine, în acest interval la Misrata încă s-ar putea face ceva. Dacă nu reacționăm, atunci poate că vor dura luni de zile până ne mișcăm. Deci ne spuneți, pe de o parte, Misrata poate fi un posibil obiectiv, pe de altă parte, ne lăsați uh, în această confuzie, nu știm dacă se va acționa sau nu, dacă se va recurge la uh, trupe uh, terestre sau nu. Nu pot să vă iau în serios, iar dacă dumneavoastră credeți că puteți să ne serviți asemenea informații uh, incerte, uh, să uh, mă credeți că vă înșelați. Există o știre din Spiegel online și citez. NATO conform informațiilor unui general, a început cu planificarea utilizării unor trupe terestre. Ele eh, vor eh, crea o eh, securitate din punct de vedere militar pentru cei care urmează să furnizeze ajutor umanitar. Citesc. Națiunile Unite încă nu ni s-au adresat nouă Uniunii Europene, dar pentru cazul că vom primi o asemenea solicitare, trebuie să ne găsească pregătiți. Deci, vedeți dumneavoastră cât de ridicolă este situația. Nu există solicitare solicitare din partea Națiunilor Unite, dar acum mai intră și în competiție NATO și Uniunea Europeană. Vom încheia această secvență. Mulțumesc, domnule Popovski, pentru că ați venit. Cred că nu este ultima dată când ne întâlnim pe subiectul Libia, pentru că v-am mărturisit acum trei săptămâni frustrările mele și acum, uh, astăzi, vă împărtășesc circumspecția mea. Vă mărturisesc că acum trei săptămâni se vorbea despre o planificare prudentă și astăzi constatăm uh, că în fața altor urgențe această planificare încă nu s-a definitivat și sunt, deciziile politice sunt greu de luat. Eu eu uh, îmi imaginez cu greu că nu suntem gata în ceea ce privește planificarea și că decizia politică um, este complicată, prudentă și divizată. Sigur, suntem conștienți de acest lucru, dar nu înțeleg de ce nici după trei săptămâni nu reușim să avem o planificare mai avansată decât cea pe care ne-o descrieți dumneavoastră. Deci vă împărtășesc uh, circumspecția mea și sper că data viitoare această criză să fie deja încheiată și să sperăm că planificarea va fi definitivată și că va putea fi eficientă. Dar uh, astăzi în fața unor probleme urgente Cred că avem totuși o reală problemă. Domnul Van Orden a menționat acest lucru. Am avut o situație de urgență la Benghazi și este aproape o decizie națională care i-a pus capăt. Situația de astăzi de la Misrata mi-e teamă că va face obiectul unei decizii naționale. Deci, din punctul de vedere al Uniunii Europene, acest lucru nu este satisfăcător și îmi pun semne de întrebare cu privire la pertinența proceselor în curs și cu privire la timpul necesar necesar pentru a ajunge la, un, la o hotărâre finală. Mi se pare că din punct de vedere de planificare, mi se pare ciudat că la trei săptămâni de la a doua audiere încă se mai vorbește despre o planificare neterminată. Mulțumesc în orice caz și pe curând. Continuăm cu doamna Arnu din partea Agenției Europene de Apărare. Trebuie să apeși tare de tot ca să... Bien, chers collègues. Stimați colegi, reluăm discuțiile. Avem astăzi alături de noi pe Claude François Arnoux, care a fost uh, numită recent director executiv al Agenției Europene pentru Apărare. Vă mărturisesc uh, sincer că mi-ar fi plăcut să o primesc aici uh, în calitatea sa de directoare a CMPD, pentru că am vorbit foarte mult despre planificare europeană sau despre rateurile planificării europene în criza din Libia. Poate ne spuneți câte ceva și despre acest subiect, sau nu? Mai bine nu. Eu am încercat. Ați înțeles totuși că suntem un pic uh, frustrați de răspunsurile pe care le-am primit uh, referitor la aceste procese și ar fi multe de spus. Dar suntem aici să discutăm despre Agenția Europeană pentru Apărare și despre o problemă de actualitate care este cea a constrângerilor bugetare cu care se confruntă toate statele membre și care se repercutează asupra tuturor uh, programelor în acest context, agenția poate și trebuie cu siguranță să joace un rol reînnoit în acest context de criză criză care pare să se prelungească. De aceea ar fi important uh, pentru noi să știm care este rolul agenției dumneavoastră și care sunt impresiile dumneavoastră după primele discuții, în special pe teme bugetare, pentru că se pare că bugetul agenției nu prea se mișcă. Există probleme de natură tehnică care există mai ales uh, în ceea ce privește acordurile între agenție și alți parteneri. Și uh, poate că ați putea să ne prezentați de asemenea și programele în în curs de desfășurare și care sunt părerile dumneavoastră despre aceste programe și să ne spuneți care, sunt, uh, care este stadiul lucrărilor după primele dumneavoastră mm, activități în calitate de director al agenției. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face o deosebită plăcere și onoare să vin din nou alături de dumneavoastră în această funcție diferită și sper că mă veți ierta că uh, nu mă voi mai prevala de competențele pe care nu le mai am. Și oricum, uh, am nevoie acum de toată concentrarea și de toată energia pentru a lucra în cadrul Agenției Europene pentru Apărare. Evident, aceste există subiecte care sunt mai puțin arzătoare și mai puțin imediate și totuși trebuie să ne pregătim uh, pentru viitor. Trebuie să oferim sprijin pentru acțiunile existente, dar și pentru cele viitoare. Și trebuie să avem capacitatea de a face față situațiilor despre care discutați dumneavoastră cu regularitate. Și cred că și acesta este rolul Agenției de Apărare. Când ne confruntăm cu crize, aceste crize au un impact asupra bugetelor și um, efortul bugetar uh, pentru astfel de operațiuni uh, este unul foarte mare. Deci avem de-a face cu reduceri de bugete. Aceasta este o problemă în multe state membre. Uh, bugetul uh, pentru astfel de acțiuni este sub 2%. Uh, este vorba despre um, cotele bugetelor de apărare în bugetele naționale care sunt în scădere. Și discuția dumneavoastră de astăzi este o ilustrare în acest sens. Și aceasta pune în pericol scenariile uh, Um, date care se înrăutățesc. Pe de altă parte, există și alte scenarii dramatice care ne arată că avem nevoie de capacități atât pentru operațiuni militare cât și civile. Dumneavoastră discutați despre Libia, Libia dar dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în Japonia, uh, este vorba despre uh, astfel de uh, situații asemănătoare. Deci oricare ar fi criza cu care ne confruntăm, până la urmă avem nevoie de capacități militare, dar și de tehnologii care pot să fie desfășurate de către statele membre, fie în uh, contextul uh, PESAC, fie în um, contextul unor intervenții militare sau intervenții care includ și o componentă militară. Există crize care se intensifică, există soluții care nu sunt exclusiv militare și constatăm acest lucru atât la nivelul crizelor cât și la nivelul capacităților și acest lucru se reflectă în cadrul oferit de Uniunea Europeană pentru a răspunde la aceste situații. Deci avem intervenții militare, civile, mijloace de intervenție militară și civilă, și, uh, dar și tehnologii duale. Supravegherea maritimă ar putea fi un astfel de mijloc, pentru că vorbeați uh, și despre aspecte aferente. Și un exemplu uh, atât militar uh, cât și uh, civil. În acest context, ați menționat reînnoirea rolului agenției. Agenția este foarte tânără, nu are decât șase ani. Este ea a fost uh, instituită înainte de ratificarea tratatului și a scăpat oarecum tratatului. Și diferența mea față de colegii din Serviciul de Acțiune Externă este că eu preiau o agenție care există, care are deja o echipă o echipă care funcționează și îmi permit să vă spun că acesta nu este meritul meu, ci al predecesorilor mei și anume faptul că această echipă funcționează bine. Eu am onoarea să preiau acest instrument uh, foarte bun, după părerea mea. Este un instrument mic, totuși, dar uh, este o echipă mm, restrânsă în același timp, o echipă totuși multidisciplinară, foarte competentă, uh, care lucrează cu un buget redus. Dar este o echipă care răspunde așteptărilor așteptări legate de eficiența costurilor, um, structuri um, limitate și totuși structuri puternice. Cred că astfel putem să caracterizăm această agenție. Sigur că se vorbește despre structuri dificile la Bruxelles, dar uh, din fericire noi nu trebuie să ținem regim de slăbire. Suntem deja slabi. Uh, cred că este foarte important să subliniez un lucru. Pentru că uneori uităm ceva despre agenție și anume că este un uh, instrument care ne uh, permite să lucrăm uh, a la carte noi suntem, uh, noi reprezentăm 26 uh, de state membre și uh, ne ocupăm de industrie, de cercetare, de toate aspectele care țin de certificare și standardizare. Și cred că este mai bine să facem acest lucru pentru 26 de state membre. Există o valoare adăugată în acest demers. Există și o altă posibilitate despre care uităm uneori, și anume că agenția oferă posibilitatea de a lucra cu un număr de state membre dispuse să se implice. Dacă este vorba de două sau trei state membre, atunci facem, procedăm astfel uneori uh, vorbim despre proiecte de categorie D în jargonul nostru.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 ne implica în proiecte care implică doar statele membre care doresc să se implice și care au nevoie de anumite tehnologii și care au resursele necesare. Acesta este instrumentul pe care îl avem la dispoziție. Deci avem o echipă competentă, cum vă spuneam, o echipă care răspunde obiectivului de eficiență a costurilor, care lucrează a la carte și care este în serviciul statelor membre. Am auzit uh, foarte mult în prima rundă de discuții faptul că problemele de capacități militare uh, țin uh, pur de competența națională. Eu cred că este evident că um, uh, agenția are ca scop doar să sprijine statele membre și nu să um, conducă sau să coordoneze procesele de apărare în locul statelor membre. Agenția noastră oferă doar un sprijin. Uh, când uh, eram pe teren anglofon, uh, se numea dating agency. În uh, franceză traducerea nu este tocmai fericită, dar este vorba de. Acum depinde de la ce se gândește fiecare. Dar este locul în care statele membre se întâlnesc pentru a acționa împreună în funcție de necesitățile pe care le au, necesitățile lor de cooperare. Cred că rolul uh, renoit al agenției vine din uh, conștientizarea de către miniștrii de apărare uh, la Budapesta și la Gand. Și prioritatea în uh, fața acestei situații bugetare și internaționale este să facem mai mult cu mai puține resurse și aceasta înseamnă cooperare și uh, colaborare. Dacă mă întrebați uh, cum procedați, care sunt intențiile mele în acest context și care sunt primele impresii, este evident că prioritatea absolută este ca agenția noastră să contribuie la acest efort de colaborare, pentru că există deja o experiență în acest sens în domeniul pooling and sharing și Există, evident, o serie de dificultăți pe care le întâmpinăm în activitatea noastră, dar trebuie să pregătim echipajele pentru elicoptere. Dumneavoastră știți că există o lipsă de elicoptere fie că este vorba în, în cadrul NATO, fie pe plan european, se organizează diverse exerciții între statele membre pentru uh, aceste antrenamente uh, pe elicopter în diverse condiții climatice. Există uh, condiții similare uh, față de Afganistan și se colaborează uh, între NATO și uh, trupele europene uh, în cadrul Agenției Europene de Apărare. Deci avem activități care permit statele membre să își dezvolte capacitățile și să uh, adapteze capacitățile de zbor, de acțiuni militare la condiții și cerințe. Deci există chiar echipaje care au avut intervenții în uh, Afganistan. Deci este un exemplu pentru ceea ce putem noi să facem în cadrul cooperării pe plan european. Un alt exemplu este legat de dezvoltarea de tehnologiei pentru laboratoarele de medicină legală din Afganistan pentru a um, analizat de asemenea și um, um, explozibilul cu care se lucrează. Aceste uh, laboratoare dispun de o tehnologie adecvată Uh, agenția a achiziționat laboratorul și uh, urmează să fie deplasat uh, în Afganistan pentru a putea să facem analizele necesare. În legătură cu ceea ce este principala amenințare pentru pierderile de vieți omenești pe teatrul intervenției militare în Afganistan. Pot să vă dau și alte exemple care sunt mai puțin seducătoare. Trebuie să acționăm astfel încât să creăm cele mai bune condiții vis-a-vis -vis de tot ceea ce este logistică. Deci putem investi și în alte programe care sunt programe de cooperare în ideea de a elibera resursele necesare pentru logistică. Deci, un alt aspect care este important, ministerele apărării uh, au putut să-și identifice interesele și pot să elaboreze o serie întreagă de politici comunitare care decurg din tratatul de uh, funcționare europeană, programe care pot să aibă un impact considerabil. Și aș putea să vă dau uh, programul cer unic în cadrul programului Cezar. Este un program care va uh, revoluționa activitatea aeriană și va avea urmări considerabile, inclusiv pentru activitatea Ministerelor Apărării. În ce privește echipamentul și în ce privește procedurile. Deci ă, am luat contactele necesare cu toți interlocutorii ă, în cadrul programului Sezar, iar Ministerul Apărării, dar și ă, responsabilii din cadrul forțelor armate colaborează pentru a identifica toate problemele și pentru a aduce o contribuție la derularea programului Sezar. De asemenea, um, am acționat similar în relație cu NATO, responsabilii NATO pentru intervenții aeriene, pentru uh, mijloace uh, aeriene și în legătură cu misiunile pe care NATO urmează să le desfășoare au avut deci asemenea acțiuni de colaborare cu utilizatorii naționali, dar uh, a fost uh, oricum o colaborare cu NATO în domeniul militar și uh, colegii din partea comisiei care se ocupă de programul Sezar au participat la această acțiune de colaborare. Aș putea să citesc și alte domenii, fără să intre, intru în prea multe amănunte tehnice, dar aș dori să menționez și alte aspecte, pentru că eu cred că ele corespund intereselor politice pe care Parlamentul European le are și în care își asumă un rol cheie. Avem preocupări în ce privește cercetarea și tehnologia. În contextul actual, vorbesc de contextul actual, este să nu diminuăm investițiile uh, pentru cercetare și dezvoltare, pentru că ar fi un handicap al sistemului nostru de apărare și al industriei noastre de apărare, având în vedere provocările viitorului. În colaborare cu Comisia, și în uh, colaborare cu Parlamentul European încercăm să unim uh, sinergiile în favoarea cercetării pe plan european. Deci, trebuie să existe aceste sinergii și în cadrul colaborării care a fost antamată între Agenția pentru Apărare și Comisie, încercăm să facem acest lucru respectând, bineînțeles, punctele de vedere ale autorităților bugetare și încercăm să existe o sinergie și între programele civile și programele militare. Deci și acesta este un spațiu în care trebuie să valorificăm sinergiile civile și militare. Există și alte proiecte este vorba de frecvențele eh, radio, eh, o chestiune crucială pentru eh, echipamentele de apărare. Deci spectrul frecvențelor radio. Și un ultim element în care dorim să colaborăm strâns cu colegii de la Comisie, respectând tratatul Comisia este gardianul respectării tratatului, ținem seama și de specificitatea uh, domeniului militar. Deci, trebuie să punem în uh, aplicare pachetul pentru apărare și să avem uh, în vedere buna interpretare, bunul echilibru între aspectele legate de piață în acest domeniu și uh, necesitățile uh, care decurg din uh, tratat. Și colaborăm în acest sens cu colegii de la Comisie. Am insistat asupra acestor lucruri. Șeful agenției și doamna Ashton uh, uh, într-un fel insistă pe aceste activități care sunt importante pentru ministerele apărării din statele noastre, cunoaștem așteptările lor um, pentru un asemenea program care are un impact important pe plan național. Deci agenția colaborează strâns cu toți partenerii Există și alte structuri la nivelul Consiliului și la nivelul Comisiei. Serviciul de Acțiune Externă și structurile sale care pregătesc și întâlnirile ministrilor de externe. ce Ați citat și uh, programul local este foarte important pentru noi, dar a, a, ă, locar este cel care gestionează acest program și nu agenția. Dar noi putem să colaborăm împreună cu locar pentru ă, a finaliza relația cu locar. Este un obiectiv important pentru noi. Există și agenții Alte agenții care sunt importante pentru noi, Agenția Europeană Spațială, Agenția pentru uh, Securitatea Traficului Aerian, și uh, avem uh, contacte cu aceste agenții. Uh, un alt partener uh, important pentru noi nu mai puțin important decât ceilalți menționați, avem o relație foarte solidă cu uh, Agenția de Apărare din cadrul NATO. Uh, am colaborat cu omologul meu și ne-am întâlnit deja de două ori cu generalul Abrial colaborez și cu secretariatul Consiliului când vorbesc despre programe Cezar sau CER unic și cu secretarul general adjunct de la cartierul general NATO. Cunoașteți domeniile cheie în care noi colaborăm cu NATO, luptăm împotriva uh, bombelor artizanale, sistemelor explozive artizanale, protecția nucleară, protecția împotriva armelor bacteriologice și chimice și uh, toate uh, tipurile de protecție necesare pentru cetățeni. Am primit și diverse vizite din partea unor parteneri terți. Am primit vizite de la Washington. A fost uh, practic numărul doi din cadrul Pentagonului care ne-a vizitat pentru a cunoaște rolul agenției noastre și avem întâlniri și contacte regulate cu uh, specialiști la Washington. Este un dialog binevenit. Suntem la curent și cu evoluția uh, legislației, uh, iată, inclusiv în ce privește exportul. Rusia, Ucraina, alți parteneri terți și-au manifestat interesul să colaboreze cu noi și eh, pregătim eh, în acest punct eh, niște înțelegeri. Poate că aveți și uh, întrebări pe care doriți să mi le adresați, dar uh, este poate prima dată în viață când realizez cât de importantă este, cât de esențială este comunicarea. Cred că pentru agenția noastră este foarte important acest lucru. Este destul de dificil pentru că avem un profil uh, foarte tehnicist și agenția noastră totuși a amplificat eforturile în acest sens, pentru că vii din, când vii dintr-o țară cum uh, este Franța, uh, Marea Britanie, este clar că programele de apărare trebuie să fie foarte cuprinzătoare. Și trebuie să uh, găsești modalitatea de a uh, acoperi tot acest domeniu. Sunt, de fapt, aspecte care țin de la apărarea împotriva atacurilor cibernetice până la siguranța uh, soldaților noștri și trebuie să uh, încercăm să uh, valorificăm resursele de care dispunem, să nu risipim fondurile. Dispunem de altfel de un buget foarte mic, 30 de milioane de euro. Deci uh, nu este mult. Dar uh, poate că este cu atât atât mai important ca statele membre să participe cu programe adiționale, câteodată cu 200 de milioane de euro, cu alte sume eh, pentru proiecte eh, specifice. Acesta este, de fapt, cheia eh, succesului pentru proiectele noastre și al implicărilor în colaborarea cu agenția noastră. când vorbesc de comunicare, înseamnă să împărtășesc anumite informații, dar să avem un, și un dialog cu interlocutorii noștri. Eu m-aș opri aici. Interacțiunea cu statele membre, cu ministerele apărării din statele membre este foarte importantă, dar și cu industria specifică, colaborarea cu parlamentarii sunt uh, aturi pentru succesul activității noastre. Deci uh, vă vom fi recunoscători dacă participați la acest dialog. Mulțumesc foarte mult! Deci, uh, în felul acesta uh, avem o deschidere din partea dumneavoastră pentru activitatea comisiei noastre și înainte de a da cuvântul colegilor mei, am o chestiune și sigur că răspunsul nu trebuie să fie unul politic. Știm că uh, există o implicare a agenției și în relația noastră cu Turcia. Nu vreau un răspuns în legătură cu această chestiune, dar în legătură cu uh, această relație, care sunt statele terțe uh, care participă la activitatea agenției, pentru că ați menționat deja uh, interesul care vine din spre state terțe. Dar când o stată terță are statut de observator, de pildă, cum poate participa la activitatea agenției la modul concret? Mulțumesc pentru modul în care ați încadrat această întrebare. Țara terță care participă pe baza unui acord administrativ este Norvegia. Și am văzut de când mă aflu la agenție cum funcționează, adică la comitetul director al agenției eh, participă 26 state membre deci toate statele Uniunii Europene în afară de Danemarca și apoi se face o reuniune specifică cu Norvegia. Se poate chiar, cu rezerva acceptării statelor membre, să se invită Norvegia la o parte din dezbateri și aici uh, Norvegia a fost invitată, precum și secretarul general al NATO, la o parte, la un punct uh, sau două puncte specifice ale dezbaterii finalizăm momentul de față un acord similar cu Elveția la un, după un proces de durată. Nu au fost dificultăți politice, dar uh, negocierile au fost complexe. Ați vorbit despre Turcia. Negocierea la agenție s-a încheiat. Acum în Consiliu trebuie a ajuns uh, această chestiune. Dar trebuie să găsim o posibilitate de a avea relații cu Turcia. Eu cel puțin asta am încercat să fac, să avem relații cât mai pragmatice cu această țară, inclusiv în domeniul apărării și a capacităților, pentru că Turcia este un uh, partener important și orice se poate face trebuie făcut. Alte state și-au exprimat interesul, de exemplu Ucraina, chiar ieri, ministru sârb al apărării și-a exprimat de asemenea interesul de a participa. Iată, care sunt, este lista partenerilor. Există și acorduri cu organizații terțe, cum ar fi LOCAR sau Agenția Spațială Europeană. Sperăm că vom putea finaliza cât de curând acest uh, acord. Gomes. Vă mulțumesc pentru precizări, Ana Gomes. Merci là et Vă mulțumesc pentru prezență și pentru cele explicate Mă bucur că sunteți uh, în fruntea acestei agenții. Am cooperat excelent cu această agenție atunci când a trebuit să consult agenția pentru elaborarea unui raport în legătură cu planul de acțiune al Uniunii Europene luptă împotriva catastrofelor nucleare, radiologice, chimice și așa mai departe. Și deci, cred că ați putea comunica în legătură cu aceste lucruri de care spuneți că agenția are nevoie? Aș vrea să vă întreb un lucru. Mi-aduc aminte că atunci când doamna Ashton a venit la audiere pentru a fi confirmată în funcție de la alt reprezentant, i-am pus o întrebare în legătură cu agenția dacă ne poate spune dacă, ca reprezentant britanic, se angaja să elimine problemele agenției în legătură cu bugetul plurianual și așa mai departe. Adică, pentru ca agenția să se poată articula corect cu toate um, instanțele, de exemplu, Ministerele Apărării și doamna Ashton a spus că era convinsă că aceasta era o prioritate. Credeți din experiența dumneavoastră s-a schimbat ceva? Și acordul pe care Franța și Regatul Unit l-au semnat recent, tocmai uh, având în vedere dificultățile financiare care uh, sunt încă un argument pentru acest pooling and sharing of resources, punere în comun a capacităților, um, vor um, avantaja sau vor promova uh, apelul făcut la agenție pentru, din, dintr-o logică de raționalizare a costurilor pentru a pune accentul pe proiectele prioritare de construirea capacităților care ar putea fi foarte importante și în alte cazuri, altele decât urgențele militare um, de securitate civilă. Monsieur. Mulțumesc. Domnul fără are cuvântul. Dank, Herr... Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să întreb după uh, această descriere a inițiativelor care au pornit din uh, Germania și Suedia în uh, legătură cu acest concept pooling and sharing, punerea în comună a capacităților, că s-a creat o șansă ca după mulți ani în acest domeniu să se eficientizeze activitatea comună prin acțiuni comune, pentru că în ultimii ani nu s-a întâmplat mult în acest domeniu. Și acum am citit că Agenția Europeană de Apărare Eh, acord o mare importanță acestei inițiative. Dar din ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră aici, se pare că nu a jucat un rol central, pentru că ați spus că s-ar putea crea impresia că, într-un fel, eh, agenția se pierde în amănunte. Eu cred că o concentrare pe aceste sarcini și o definire clară a ceea ce poate fi contribuția Agenției Europene de Dezvoltare ar putea să contracareze un, uh, o risipire. Eu cred că uh, este important ca uh, aceste capacități să fie puse la un loc, au existat acorduri uh, similare între Marea Britanie și Franța în afara acordurilor care au mers cei drept în uh, cu totul altă direcție. Și aici există poate unele contradicții politice care ar trebui să fie analizate, dar cu atât mai util ar fi să putem afla de la dumneavoastră ce ați vrut să spuneți când într-o declarație de presă ați menționat acest lucru ca fiind o prioritate și după aceea, venind în fața noastră, ă, nu o tratați această inițiativă ca fiind una foarte importantă. Ați menționat o serie întreagă de alte subiecte, inclusiv ă, spectrul de ă, frecvențe radio sunt mai degrabă aspecte industriale și eu nu cred că agenția dumneavoastră ar avea competențe deosebite în acest domeniu. Poate reușiți să mă lămuriți. Și o ultimă observație. Ați vorbit despre cercetare și cât de important este dacă pe viitor agenția pentru apărare, în cadrul bugetului european, va putea să desfășoare și o activitate de cercetare. Eu vreau să vă spun că în Comisia ITRO, în, într-un vot din această săptămână, a decis majoritar că noi suntem de altă opinie. Presupun că dumneavoastră ați luat deja notă de acest vot al nostru. Dacă în continuare ne prezentați lucrurile ca fiind uh, un asemenea proiect de îndrăgit de dumneavoastră, uh, mă întreb dacă țineți seama de opinia noastră. De fapt, care este intenția dumneavoastră? Eu înțeleg că există la nivelul agenției un anumit sentiment de frustrare, pentru că uh, statele uh, uh, membre uh, care eventual ar fi putut să fie cooptate se văd decepționate. Deci dumneavoastră poate că ați putea primi în Parlamentul nostru un oarecare sprijin față de statele membre, dar acesta ar fi un fel de strategie înlocuitoare a inițialelor intenții. Eh, eu eh, cred că nu trebuie să insistați să faceți ceea ce eh, nu puteți realiza în clipa de față. O extindere a priorităților de cercetare în cadrul cercetării de securitate militară uh, nu mi se pare că trebuie să fie acum o prioritate a dumneavoastră pentru că uh, nu avem în clipa de față fondurile necesare pentru asta și tocmai pentru că în cercetarea militară de acest tip lucrurile sunt deosebit de scumpe. Ă, dumneavoastră trebuie să determinați statele membre să le atrageți la o mai intensă cooperare. În felul acesta fondurile ar putea să fie mai bine valorificate. Deci ă, nu încercați să băteți cuie într-o scândură pe care după aceea o aruncăm. Trebuie să acționăm mai eficient, să valorificăm costurile mai bine. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc. Pentru a răspunde mai întâi la întrebările doamnei Gomez. Am avut alaltă ocazia de a vorbi cu doamna Ashton în calitate de director al agenției și am impresia că între toate ședințele ministrilor de la Gent și de la Budapesta s-a tot evocat importanța de a spori cooperarea, importanța rolului agenției. Există voință ca agenția să poată să facă față acestui rol excepțional în circumstanțe excepționale. Aspectul bugetar cred că agenția ar funcționa mai bine cu un buget mai important și cu mai multă previzibilitate în bugetul său, de unde e interesul nostru pentru a avea un buget trienal. Dar situația financiară este așa cum este și nu știu dacă este realist. Vom vedea ce se va întâmpla dată cu perspectivele financiare, dar nu știu dacă este realist să insistăm să avem buget pe trei ani și uh, mult mai mulți bani. Înainte de a lupta pentru asta, trebuie să vedem dacă există vreo șansă de izbândă, având în vedere cât de dificilă este situația financiară a statelor membre. Cred că trebuie deci să ne concentrăm pe bugetul pe care îl avem, să ne concentrăm pe ceea ce statele membre pot să hotărască că doresc să facă pentru, în cadrul uh, agenției. Ați vorbit și despre tratatul franco-britanic. Nu este rolul meu să discut uh, chestiuni de politică internă, de modul în care Regatul Unit uh, percepe agenția. Primul stat în care am fost invitată a fost Regatul Unit, imediat ce am fost numită și mi s-a spus că tot ce putem face pentru a ajuta să fim eficienți și pragmatic, vor face. Bineînțeles, chestiunile de politică internă îi privesc, de, îi privesc și nu sunt de responsabilitatea mea. În tratatul franco-britanic, există elemente pe care uh, agenția s-a a, a lucrat mai de mult, da, de exemplu, războiul minelor. Uh, Regatul Unit și Franța au impus o dată imperativă cu anumite specificări, pentru că e vorba de un acord în slujba unui uh, Uh, unei nivoi specifice și acest lucru îi dă o prioritate absolută. Putem ajuta și alte state membre pentru a găsi un calendar similar și pentru a promova elemente specifice coerente, atunci da. Deci, sunt lucruri care se dezvoltă nu doar între britanici și francezi, dar noi în agenție oricum vom face tot ce vom putea pentru a insista ca și alte state membre să poată să continue la aceste proiecte și tehnologii. Dar, încă o dată, în colaborarea franco-britanică putem sublinia pe de o parte voința politică de la vârf, și pe de altă parte angajamentul că se va găsi și, uh, se va găsi și finanțarea. În agenție vom face același lucru. Dacă există aceeași voință politică și același angajament cu resurse, pentru proiecte uneori vitale, și situația financiară care ni se pare propice, și poate acesta poate fi tranziția la întrebarea domnului Butikofer, deci care poate să fie propice la colabora mai mult, să nu fie în așa fel încât că statele membre să spună că trebuie să lucrăm mai mult, dar nu o fac pentru că nu pun resursele la dispoziție. Iată care e dificultatea mea. Și doresc să mulțumesc domnului Butikofer dacă îmi permite să um, matche auf Deutsch. Îmi pare rău că nu pot să vă uh, răspund mai mult uh, în germană. Voi continua în franceză. L'agence a fait déjà un travail énorme. Agenția a făcut deja multe propuneri de pooling and sharing. Inițiativele germano-suedeze reprezintă un imbold politic suplimentar foarte important. Dacă nu le-am considerat ca fiind priori o prioritate, agenția trebuie să contribuie după cum știți, există exerciții în cadrul Comitetului Militar, așa cum a dorit Germania și Suedia. Mai întâi să aibă loc un exercițiu în Comitetul Militar pentru a vedea ce aduc statele membre ca propuneri de pooling and sharing. Vom vedea la următoarea ședință a șefilor de stat major al armatelor Uh, care vor fi rezultatele concrete și agenția va fi gata să se angajeze pe baza acestui rezultat al contribuțiilor statelor membre la restul inițiativelor Germaniei și Suediei pentru a promova proiectele identificate de statele membre ca fiind gata și pentru care sunt gata să investească, să investească resurse și să se pună de acord în legătură cu un calendar. Suntem gata să lucrăm um, pe acest subiect și acesta este prima prioritate anunțată de mine, acest pooling and sharing. Putem ajuta mai bine statele membre în acest domeniu și o vom face pe cât ne va fi posibil. În agenție suntem convinși că 3, 4 sau 5 proiecte pot fi priorități în acest sens dar trebuie să respectăm și ce au dorit statele membre, adică să vadă mai întâi rezultatul contribuției lor în cadrul Comitetului Militar. Vom vedea pe baza acestui rezultat ce vom putea sprijini. Ministrul francez a folosit o expresie care, pe care o consider foarte justă la Budapesta. Noi, agenția, am, am propus un meniu și cineva acum trebuie să comande mâncarea și să o plătească. Și suntem gata, avem uh, și bucătarii și ospătarii pentru a uh, prezenta această mâncare. Știu despre discuția de la ITRE în legătură cu cercetarea. Nu doresc să intru într-o dezbatere uh, Uh, cum că Parlamentul n-ar fi gata să ne sprijine și că uh, Comisia ar fi un pericol și așa mai departe. Trebuie să se găsească un echilibru. Încă o dată, când se vorbește despre spațiu, acesta nu este nici militar, nici civil, e interesul, în interesul tuturor. Când se vorbește despre uh, supravegherea maritimă, există capacități civile acolo și militare, dar și duble. Uh, când vorbim despre despre avioanele fără uh, pilot, um, acestea sunt tehnologii despre care nu știm dacă sunt uh, uh, militare sau civile. Sunt capacități deschise atât domeniul militar cât și civil pentru a se pregăti uh, div, pentru diverse utilizări ale acestor tehnologii uh, de către statele membre. N-am dorit uh, să prezint uh, aceste chestiuni ca erzați, ca un strategie de substituție. E vorba de pooling and sharing, dar până la urmă ce contează este ce resurse vor trebui statele membre, vor dori statele membre să pună împreună într-o abordare top-down, de sus în jos suntem uh, pe la, pe la linia de, de plecare să o facem imediat ce statele membre vor dori acest lucru. Ne-am făcut propuneri, le vom dezvolta. Am organizat încă un uh, seminar pentru a identifica mai bine aceste capacități de pooling and sharing și vom identifica obiectivul cel mai pregătit, potrivit pentru a sprijini statele membre. Mulțumesc! Paș- o ultimă intervenție, domnul Pașcu. Well, thank you very much. Uh, I'm also... Mulțumesc! Și eu fac parte dintre cei care doresc să voreze bun venit în mijlocul nostru, să vă spun că de fiecare dată când ne întâlnim, discuția interesantă, inform, plină, plină de informații uh, uh, pentru noi, dar problema mea este conceptuală. La începutul anilor 2000 am știut că Irakul a împărțit țările din NATO, a, a um, făcut situația din Irak, a, a făcut rău relațiilor transatlantice. Întrebarea este uh, și s-a, s-a realizat o uh, coaliție a celor doritori să participe la aceste acțiuni. Alții nu au dorit. Dar am impresia că acum, chiar dacă nu este exact același uh, concept, tot asta se face, se, se realizează o coaliție a celor care doresc uh, să, partici, să coopereze uh, într-o structură permanentă. O coaliție a țărilor care doresc să facă asta. Mai este o coaliție a țărilor care sunt acum în NATO și uh, sunt active în, uh, în Libia. Și sunt da, agenții alte țări care doresc să coopereze la anumite proiecte. Deci, iată, avem diferite forme de coaliții voluntare pe proiecte sau pe intervenții, așa mai departe. Întrebarea mea ar fi, este această o modalitate care poate să funcționeze ca să nu blocăm acțiunile necesare? Dar mă întreb care ar fi impactul asupra eficienței Uniunii ca atare dacă permitem anumitor țări să facă ce doresc prin aceste coaliții voluntare. De exemplu, anumite țări mari participă voluntar la anumite acțiuni și uh, dintr-o dată ne confruntăm cu o situație care necesită aplicarea clauzei de solidaritate. Și atunci aceste țări spun, da, dar nu pot pentru că deja am participat prea mult la cutare și cutare acțiune și nu mai am resurse. Deci cred că ar trebui la un moment dat să reechilibrăm aceste tendințe uh, aceste tendințe promovate de pragmatism, coaliția a doritorilor de a face ceva, așa cum doresc, dar trebuie să uităm și posibilitatea de a ne achita de obligațiile uh, care derivă din tratat dacă va fi nevoie de astfel de intervenție. Iată care a fost întrebarea mea conceptuală. It's a nice question. Da, este o întrebare foarte bună. Nu pretind că dețin răspunsul la întrebarea dumneavoastră conceptuală. Cred că trebuie să mă gândesc, merită reflexie, pentru că este o întrebare importantă. Uh, cred că ar trebui să mă mai gândesc și să continuăm ulterior dialogul, dar prima mea reacție este că așa a funcționat Uniunea Europeană întotdeauna. Au existat cooperări uh, tot complet în afara Uniunii Europene. Eu încerc să mă concentrez acum pe responsabilitățile mele limitate, dar cred că agenția oferă posibilitatea de a găsi un compromis, de a găsi un fel de umbrelă, un uh, loc, un cadru instituțional al Uniunii Europene, cum este cel al agenției, astfel încât să facem lucrurile uneori în 26, alteori a la carte, pentru că nu toate statele membre uh, au mereu interese din motive geografice și așa mai departe. Deci nu este o chestiune complet politică. Uneori este vorba de aspecte geografice, alteori istorice și uneori există un compromis între comunitate și nivelurile guvernamentale. Deci există o umbrelă interinstituțională care este cea a agenției, uneori în 26 de state membre alteori doar pentru două-trei state. Dar există elementul agenție care conferă un fel de consecvență, de element comun și ne permite să nu avem efectul uh, dispersat al unor astfel de coaliții. Și pentru mine, agenția este tocmai exemplul potrivit al acestei umbrele instituționale, care asigură un echilibru, care asigură un compromis. În unele cazuri este vorba doar de câteva state membre, iar în alte cazuri este important să menținem un element de consistență și solidaritate între toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna director, pentru această primă prezentare oricum, sper că vom mai avea ocazia să urmărim evoluția diferitelor programe și diferitelor discuții pe probleme de parteneriat sau pe probleme bugetare. Evident, veți fi binevenită în comisia noastră oricând și sperăm că vom avea mai multe ocazii pentru un dialog fructuos. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes! Bien, euh, nous poursuivons avec... Euh, Haideți să continuăm cu al doilea invitat din Serviciul de Acțiune Externă, domnul Mioțo, care este director general însărcinat cu răspunsul pentru criză și coordonare operațională. Vă mulțumesc că ați venit în uh, comisia noastră. Este prima dumneavoastră apariție în această comisie și am uh, convenit să discutăm despre poziția dumneavoastră în cadrul Serviciului de Acțiune Externă am citit uh, organigrama și sigur ne-am făcut o idee. Dar uh, vrem să ascultăm uh, părerile dumneavoastră ținând cont de dezbaterile de actualitate mai ales uh, coordonarea operațională. Vă vom întreba despre Libia, pentru că ați fost în Libia. Este un subiect care ne este drag. Am discutat și cu domnul Popovski, care a lăsat deschise mai multe semne de întrebare decât să dea răspunsuri și sper că dumneavoastră ne veți oferi totuși uh, mai multe răspunsuri, pentru că este un uh, subiect uh, de urgență, iar lămuririle pe care ni le veți da, da dumneavoastră sper că vor fi um, pertinente. Oricum, noi am fi vrut să avem um, o abordare mult mai consistentă. Avem totuși plăcerea să vă primim alături de noi. Aș avea două puncte principale care nu au totuși aceeași importanță, pentru că uh, contextul din Libia este primordial. Dar v-am ruga să ne prezentați și câteva um, clarificări cu privire la funcționarea Serviciului de Acțiune Externă. Vă dau cuvântul. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Voi încerca să vă fac o scurtă prezentare cu privire la misiunea pe care am avut-o săptămâna trecută în Libia. Și pe parcursul uh, acestei prezentări uh, voi răspunde la întrebările dumneavoastră cu privire la serviciul pe care îl prezidez de la începutul anului în cadrul uh, Serviciului European de Acțiune Externă. Săptămâna trecută am, la solicitarea înaltului uh, reprezentant, m-am dus în Benghazi. Era a treia oară când uh, vizitam Libia în ultimele trei luni. Prima mea vizită a fost la Tripoli, acum o lună, la Benghazi, acum trei săptămâni și săptămâna trecută m-am reîntors în Benghazi. Săptămâna trecută a fost o misiune a serviciului nostru cu o echipă de 10 persoane de la Serviciul de Acțiune Externă, uh, DEFCO, FPIS și o delegație din, de la Tunisia, din Tunisia și de la Cairo. A fost uh, o misiune mm, multidisciplinară foarte interesantă, iar sarcina a fost să facem o evaluare generală a situației în această parte a Libiei și să identificăm uh, posibile acțiuni pe care Uniunea Europeană le-ar putea susține în această țară. În Benghazi ne-am întâlnit cu președintele Consiliului Național de Tranziție, domnul Mustafa Jalil. Ne-am întâlnit cu membrii ai Consiliului de Tranziție, cu persoane de la universități, reprezentanții ai societății civile, femei, studenți și tineri. Și ne-am întâlnit și cu diplomați din patru state membre ale Uniunii Europene care sunt prezenți în Benghazi. Italia, Franța, Regatul Unit și ambasadorul Poloniei în Libia, care a plecat de la Tripoli și care ni s-a alăturat în această misiune. Înainte de a intra în Libia, ne-am întâlnit cu trimisul special al ONU care era la Cairo, domnul Karikov, coordonatorul uh, Națiunilor Unite pe probleme umanitare în Libia. Am avut o întâlnire cu dumnealui și cu câțiva oficiali de la mm, înaltul comisariat ONU pentru refugiați și alte agenții ONU care lucrează pe dimensiunea umanitară a crizei din Libia. La Benghazi m-am întâlnit și cu trimisul Statelor Unite, domnul Prentice, trimisul american. Acum am câteva observații cu privire la misiune. Să vă spun care au fost impresiile și percepțiile noastre în timpul acestei misiuni. Situația de securitate din Libia rămâne imprevizibilă și foarte volatilă vă împărtășesc acum doar sentimentul pe care l-am avut în Benghazi. Am avut această senzație că situația se poate schimba de la o oră la alta. În prezent nu există o criză umanitară majoră în partea de est a Libiei. Ostilitățile armate sunt foarte bine concentrate în anumite locații și știm uh, care sunt aceste locuri. Misrata este sub, sub asediul trupelor lui Gaddafi, iar în această parte, în partea de vest a Libiei, situația este complet diferită de partea de est. În Misrata știm că Activitățile de represiune sunt uh, foarte puternice, au loc uh, bombardamente, uh, sunt atacuri ale lunetiștilor și știm că ieri persoane de la Crucea Roșie franceză și de la HCR au reușit să se deplaseze în zonă. Uh, și ne-au prezentat o situație destul de gravă. Și aș spune că acum situația este calmă, deși nu prea e cuvântul potrivit, pentru că există lunetiști, există trupe care se află doar la 10 km de centrul orașului. Estul Libiei, și cel puțin aceasta este percepția noastră, trece printr-o revoluție democratică puternică. Am avut sentimentul că există o revoluție autentică, reală, sprijinită la o scară largă de populație, sprijinită de femei, tineri, studenți, intelectuali și persoane cu care ne-am uh, întâlnit în timpul vizitei noastre. Vă spun și repet că am avut sentimentul că este o mișcare reală, o mișcare autentică și acesta a fost sentimentul tuturor membrilor misiunii după ce ne-am uh, întâlnit cu toate persoanele cu care ne puteam întâlni în deplasarea noastră acolo. Există dovezi cu privire la o societate civilă emergentă, motivată. Uh, aceasta a fost o impresie foarte puternică pe care am avut-o la fața locului. Totuși, Consiliul Național de Tranziție și societatea civilă nu au o coordonare internă și le lipsește experiența de management. Acum, în ceea ce privește societatea, Există o stare de urgență. Am discutat cu femeile, cu reprezentanți uh, ai unor ONG-uri locale care au fost create recent. ne spuneau că în timpul regimului Gaddafi nu puteau să exercite activități umanitare, nici măcar nu aveau voie să spună că ajută pe cineva, pentru că în timpul acestui regim nimeni nu avea nevoie să primească sprijin de la societatea civilă. Deci aceste organizații încep acum să se dezvolte spontan. Există foarte multe astfel de organizații, iar rolul femeilor și tinerilor este foarte puternic și este foarte bine primit și privit chiar și de către Consiliul Național de Tranziție. Ne-am uh, întâlnit cu Mustafa Abdali Halil, care ne-a prezentat lista sa de priorități priorități ale Consiliului Național de Tranziție. Prima prioritate este că Gaddafi trebuie să plece, fără discuție. Nu trebuie să existe nicio discuție. Gaddafi și familia sa trebuie să plece. Apoi, în al doilea rând, ne cer să transmitem mesajul la Bruxelles comunității europene. Ne cer recunoașterea mai largă a Consiliului de Tranziție ca și guvern legitim al Libiei și cer de asemenea Uniunii Europene și statelor membre să recunoască Consiliul Național de Tranziție. În al treilea rând, Jalil și interlocutorii cu care ne-am întâlnit ne-au transmis următorul mesaj și anume că prioritatea este ca Libia să rămână unită. Acesta a fost un mesaj foarte clar, foarte ferm din partea tuturor interlocutorilor noștri. Toți cei cu care ne-am întâlnit au solicitat sprijin din partea Europei. Ei au solicitat uh, foarte ferm acest sprijin și am avut uh, senzația că nu cer sprijin financiar, ei sunt foarte conștienți că sunt bogați, că țara lor este o țară bogată. Și în momentul în care bogăția lor va fi disponibilă și în momentul în care vor putea să plătească serviciile, o vor face. Dar acum ei ne cer sprijinul nostru tehnic. Am uh, enumerat uh, prioritățile pe care le au clădirea de capacități instituționale, inclusiv abilități de leadership și management, sprijin pentru societatea civilă, sprijin pentru o presă independentă. Rolul presei, rolul comunicării au fost subliniate într-un mod foarte puternic și au avut o relatare foarte emoțională. Și aș vrea doar să vă arăt ceva. Aș vrea doar să vă arăt uh, ceva ce ne-au dat dacă găsesc, dar nu găsesc, îmi pare rău, vroiam să vă arăt primul ziar Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Am făcut o prezentare astăzi și am lăsat la birou. Îmi pare rău. Dar oricum, ne arată primul ziar liber, pe două pagini tipărit de studenți. Ei erau foarte mândri să ne arate primul ziar liber din Benghazi. Deci ei vor sprijin pentru presa independentă, sprijin pentru comunicare și sprijin pentru comunicarea internă între Consiliul Național de Tranziție, societatea civilă și nivelul politic și comunicare între Libia și Europa. Ei vor ca noi să știm și să le cunoaștem uh, situația și voința pe care o au securitatea sau reforma sectorului de securitate reprezintă un element foarte important. Managementul frontierelor este la fel foarte important, pentru că ei nu au niciun fel de control la granițe. Educația, sănătatea și economia, inclusiv managementul finanțării publice, sunt alte priorități importante. După cum vedeți, există o listă de domenii de intervenție foarte importante. Percepția noastră este că sprijinul comunității internaționale trebuie să vină acum și spun acum, adică azi. Se pare că există o contradicție uh, comparativ cu situația volatilă dar așteptările acestor oameni sunt foarte puternice. Ei vor să-și schimbe viața și se așteaptă ca Europa, în principal Europa, să îi sprijine în acest proces de schimbare. Așadar, cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință și trebuie să începem acum pentru a menține acest uh, imbold al societății civile și pentru a fructifica acest uh, moment politic al uh, instituțiilor democratice emergente. Există de asemenea o prezență internațională redusă, cel puțin în Benghazi și cel puțin până în momentul de față. Coordonatorii ONU au sosit abia alaltă ieri la Benghazi în sfârșit au ajuns acolo și pot să preia o parte din activitatea de coordonare a asistenței umanitare și a inițiativelor uh, ONU în această parte a țării și intenționează de asemenea să meargă și la Tripoli. Noi uh, propunem și m-am întâlnit de dimineață cu cei 27 de ambasadori la reuniunea COPS. Spuneam așadar, am propus și autoritățile libiene ne-au solicitat să deschidem un birou, o reprezentanță tehnică a, Europei, a Uniunii Europene la Benghazi, ca un semn uh, de sprijin pentru eforturile tehnice și pentru analizele care trebuie efectuate în ceea ce privește planificarea oricăror inițiative. Sprijin pentru societatea civilă, control la frontiere, nevoi de securitate și așa mai departe. Deci avem nevoie de o analiză bună, de o evaluare bună și de o uh, bună înțelegere a situației. Pentru informarea dumneavoastră, uh, prezentarea de dimineață către cei 27 de ambasadori COPS a fost pozitivă. Toți au reacționat pozitiv și la această idee de a deschide un birou tehnic recomandarea pe care au făcut-o ei de dimineață a fost că să fim atenți, să nu dăm impresia că recunoaștem doar Consiliul Național de Tranziție, ci și o mișcare care va reprezenta probabil uh, viitorul în Libia. Nu vrem să dăm impresia că vrem să divizăm Libia atunci când construim ceva în Benghazi. Nu vrem să divizăm Benghazi și Tripoli. Uh, Sigur, până acum Benghazi este singurul loc în care putem face ceva într-un mod uh, relativ sigur. Evident, odată ce Tripoli se va deschide și se va elibera, acest exercițiu va, se va muta și de la Benghazi la Tripoli. Evident, vom avea grijă și ne vom concentra atenția pe societatea civilă, pe tineri, pe femei și pe ONG-urile care solicită sprijinul nostru. Say... În legătură cu uh, întrebarea uh, care este activitatea mea în cadrul agenției. Eu cred că până acum uh, cea mai bună experiență a fost uh, această misiune interdisciplinară pentru că uh, eu aveam o experiență doar de trei luni în cadrul agenției și rezultatul acestei misiuni a fost foarte bun, a fost foarte limpede pentru toată lumea E clar că noi nu încercăm uh, să uh, dublăm într-un fel eforturile, să complicăm uh, problemele legate de ajutor umanitar. Eu nu sunt în niciun fel vreun consilier politic pentru ECO, nu controlez activitatea ECO. Noi colaborăm cu colegii la Benghazi, ținem seama de percepțiile lor, de analizele lor respectăm recomandările lor și încercăm să construim ceva ce urmează să fie continuat după faza de urgență și acordarea de ajutor umanitar. Deci um, asta ne-am propus să facem în cadrul acestei misiuni și uh, în zilele următoare uh, dorim să facem acest lucru și în coasta de Fildeș pentru că um, cât de curând ne vom deplasa într-acolo deci încercăm și în coasta de Fildeș să uh, clădim ceva similar cu ceea ce vom face în Benghazi, în Libia. Președintele, mulțumesc uh, pentru această prezentare amănunțită și însuflețită. Uh, doamna Anchis dorește să intervină. Mulțumesc. Ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră um, este foarte pozitiv. Dar vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră evoluțiile viitoare după această uh, perioadă de uh, elan revoluționar, după finalizarea acestor mișcări? Există șanse de stabilizare în țară, de înfilipare a instituțiilor democratice? Uh, cum poate Uniunea Europeană să acorde în acest sens un ajutor pentru a evita situațiile conflictuale, turbulențele? Pentru că nu va trebui să devenim uh, susținătorii unui grup sau al altui grup. Uh, mișcarea revoluționară este ea oare omogenă sau există o anumită scindare? Care este șansa de reușită a acestei mișcări revoluționare? Monsieur Gualtieri. Domnul Gualtieri. Grazie. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, pentru această primă întâlnire. Trebuie să vă spun că prezentarea dumneavoastră mi s-a părut foarte interesantă, mai ales și ați făcut discuția mai interesantă și din punct de vedere politic decât uh, întâlnirea cu secretarul general Popovski. În ceea ce privește prezentarea dumneavoastră, observ importanța de a merge la locul faptei. Este fundamental să mergem acolo pentru a înțelege lucrurile, pentru că încă de la început ceea ce s-a observat din reacția comunității internaționale a fost incapacitatea de a cunoaște exact situația, cadrul, de a lua pulsul situației această impresie a dumneavoastră în legătură cu natura democratică a procesului. Acesta este un element important pentru că cu elemente de război civil și democratice, elemente care deci nu este nicio revoluție democratică până la capăt și niciun război civil până la capăt. Deci aș vrea să știu dacă ați avut această percepție um, din dimensiunea urbană citadina de la Benghazi sau ați simțit Uh, mai mult uh, această dimensiune de revoluție democratică. Deci e mai mult vorba de o rivalitate tribală sau geografică sau de revoluție democratică uh, în urma acestei misiuni a dumneavoastră, a treia misiune în Libia. Apoi, în ceea ce privește natura conflictului, chiar dacă cumva această emisiune a permis uh, și să se înceapă să se facă puține ordine între cifre, cifre foarte discordante care au circulat, deci care fac dificil să se înțeleagă natura efectivă, reală a fenomenului. E adevărat că există o linie între uh, Brăghea și Jabia, unde poate să se concentreze uh, uh, linia de front. În fine, ultima întrebare pe care a menționat-o și președintele Donjon, având în vedere aceste prime experiențe, cum se configurează rolul acestei funcții de gestionare a crizelor în cadrul uh, Serviciului de Acțiune Externă. Dar, de fapt, vi s-a pus deja această întrebare. Merci, Monsieur Weigel. Mulțumesc, domnul Weigel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să îmi exprim mulțumirea în legătură cu modul în care dumneavoastră, domnule Mioții, ne-ați furnizat uh, informații legate de activitatea dumneavoastră, de angajamentul uh, dumneavoastră în uh, această problemă. Aș dori să vă adresez o întrebare în legătură cu situația Uh, aveți uh, populația din Cirinaica, populația din Tripolitania. Iar dacă populația din Benghazi își dorește ca Libia să rămână un stat unitar, să păstreze unitatea țării, trebuie, într-un fel, să se bazeze și pe sprijinul populației din cealaltă regiune. Uh, ce părere au despre asta? Au legături cu persoane care gândesc ca ei în Tripoli, care în clipa de față nu se pot exprima deschis, care sunt suprimați, pentru că nu există posibilitatea uh, liberei opinii. Ceea ce se întâmplă la Tripoli sunt uh, acțiuni de propagandă ale regimului. Dar poate că și acolo există uh, o populație dornică să scape de Gaddafi, dar nu se află în situația de a putea să-și exprime acest deziderat. Deci aș vrea să știu dacă la Benghazi oamenii gândesc în acest sens, dacă există vreun fel de legături cu populația din zona Tripoli. Aceasta este o întrebare. O altă întrebare pe care doresc să vă adresez. Ce gândesc oamenii, ce simt oamenii? Pentru că dacă urmărim reportajele din această regiune, vedem străzile în care se poartă lupte, când avansează unii și se retrag ceilalți, când uh, situația se inversează. Ce simt oamenii care luptă acolo? Cât sunt dispuși să continue această luptă. Pentru că, în mod evident, uh, trupele uh, guvernamentale dispun de un alt echipament. Uh, rebelii nu sunt la fel de bine dotați din punct de vedere militar. Deci, trebuie să ne punem întrebarea ce putem face și dacă dorim să facem ceva pentru a veni în sprijinul rebelilor inclusiv uh, furnizându-le echipamentul necesar, pentru ca să îi punem pe plan de egalitate cu uh, susținătorii regimului Gaddafi, care este percepția dumneavoastră, dumneavoastră reprezentați Uniunea Europeană acolo, dar știți foarte bine că și opiniile în interiorul Uniunii Europene sunt foarte diferite în ce privește modul în care ne-am putea angaja uh, în această regiune. Există miniștri ca ai mei care repetă toată ziua că nu doresc să se implice în nici un fel de acțiune militară în această zonă. Deci, eh, care este feedback-ul pe care puteți să ni-l oferiți nouă în legătură cu această situație? Având în vedere și uh, această scindare care există în interiorul Uniunii Europene vis-a-vis -vis de această criză. Mulțumesc, doamna Lusing. Mulțumesc regretăm, cum s-a spus aici, că discutăm subiectul Libia și EUFOR la două puncte distincte pe ordinea de zi. Dar aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră în legătură cu EUFOR. Am studiat biografia dumneavoastră, am văzut ce competențe aveți, sunteți medic aveți o experiență amplă, inclusiv în uh, ce privește acțiunile uh, de urgență, uh, de data asta nu urgențe medicale, ci urgențe militare și Astăzi am discutat puțin mai devreme despre EUFOR. Cum ați apreciat dumneavoastră situația. Există oare o necesitate de a lua măsuri umanitare în acest context, inclusiv acordarea de ajutor medical, de ajutor de alimente, nu neapărat de ajutorul pentru uh, înființarea unui ziar. Deci, cum vedeți dumneavoastră uh, din această perspectivă, situația uh, de la fața locului dumneavoastră, sunteți o persoană foarte experimentată. Uh, deci există necesitatea de a acorda un sprijin medical, uh, un alt ajutor militar care eventual să fie susținut și de uh, uh, acțiuni militare de uh, siguranță pentru cei care acordă ajutorul umanitar, pentru că ne-am vorbit astăzi despre asemenea măsuri umanitare în Libia, despre o asistență tehnică care ar fi necesară. Eu cred că există o sută de mii de oameni care în clipa de față se află la granița cu Egiptul, sunt eșuați acolo. Pentru ei presupun că este nevoie de ajutor. Îmi imaginez că acolo ar trebui să ajungă medici să-i ajute, să ajungă alimente, dar poate că trebuie să fie și militari prezenți la fața locului pentru a-i apăra pe acești oameni. Deci, oare atenția noastră trebuie să se concentreze pe uh, dezvoltarea societății civile, pe asistență pentru democratizarea societății și mai puțin pe ajutor umanitar, că mie mi se pare că, așa cum ați prezentat lucrurile, astfel s-ar fi deplasat accentele. Iar în ce privește controlul la frontieră, cred că este de asemenea o situație deficitară în clipa de față. Deci cum vedeți dumneavoastră uh, o posibilă activitate intensificată a Frontex în această uh, zonă. Și de asemenea, EUFOR oare ar putea să sprijine o activitate Frontex în zonă? Mulțumesc și în final doamna Gomez. Mulțumesc foarte mult, domnul Miozo, pentru această punere în temă pe care ne-ați oferit-o. Eu am urmărit, evident, în uh, ultimele săptămâni evoluțiile din Libia. Am fost și raportor pentru un acord cu statele din această zonă și uh, din Uh, modul în care interpretez eu situația la Tripoli și la Benghazi, vreau să spun că nu mă surprind evoluțiile. Cred că este semnificativ că oamenii cu care v-ați întâlnit dumneavoastră solicită tipul de ajutor pe care l-ați descris, descris dumneavoastră din partea Uniunii Europene. Este timpul să acordăm acest ajutor, să pregătim viitorul. Gaddafi face parte deja din trecut, chiar dacă încă este o prezență acolo. El nu mai controlează țara. Deci, noi trebuie să construim viitorul cu acei oameni care constituie embrionul viitoarei puteri din Libia. Este foarte interesant că ei deja conștientizează propriile lipsuri și că solicită aceast, acest ajutor tehnic din partea Uniunii Europene pentru crearea de noi capacități. Și eu am vizitat Benghazi și am avut acolo o problemă majoră. Ehm, a fost uh, o vizită uh, uh, condusă de Ferrero Waldner și ehm, acolo s-a construit un spital, au existat medici și asistente medicale în cadrul unui ajutor acordat pentru uh, combaterea virusului HIV-SIDA în Benghazi. Și a existat o asemenea uh, satisfacție, mulțumire pentru uh, acest tip de sprijin pe care Uniunea Europeană l-a acordat pentru această populație. Și datorită acestor acțiuni ale noastre în perioada 2007-2008, lucrurile în îngrijirea sănătății și în prevenirea îmbolnăvirilor uh, cu HIV um, s-au schimbat semnificativ. Deci am simțit uh, mulțumirea, satisfacția acestor oameni. Îmi amintesc că am fost șocată când am întrebat o doctoriță care era uh, foarte volubilă în cadrul unei conversații private. Am întrebat-o care a fost principala cauză pentru uh, epidemia de uh, HIV. Uh, răspunsul ei a fost nu pot să intru în elemente, în amănunte politice. Deci, uh, cu atât mai mult cred că este foarte important să facem tot ce ne stă în putere în direcția acestei construcții de noi capacități mm, și susțin din toată inima uh, deschiderea unei reprezentanțe ale noastre acolo pentru că dacă vorbim de stabilirea de contacte, nu este vorba despre recunoașterea unei noi puteri, nu este vorba despre recunoașterea politică a unei noi puteri, ci despre recunoașterea că există o nouă entitate, o entitate libiană, că poate să avem de a face cu uh, viitorul uh, putere, viitoarea putere uh, în Libia, care acum se află în această fază incipientă și cred că pot să vă încurajez să uh, continuați în această direcție, în deschiderea unei prezențe acolo, unei reprezentanțe. Sigur că asta nu poate să însemne că recunoaștem o uh, Libie Uh, scindată și în legătură cu aceasta uh, vreau să uh, vă pun și eu o întrebare. Și credeți despre ideea de a organiza o operație de ajutor umanitar în această zonă? Pentru că vorbim foarte mult despre asta. Se pare că și Consiliul în clipa de față așteaptă o solicitare din partea OCEA dumneavoastră ne spuneți că oamenii de acolo așteaptă mai mult susținere tehnică pentru construcția de diverse capacități pe care le-ați menționat. Deci, cum puteți reconsidera uh, impresiile dumneavoastră de la Benghazi cu ceea ce se discută aici la Bruxelles? Au uh, existat Uh, și solicitări de uh, furnizare de armă, arme, nu uh, aș fi neapărat favorabilă unui asemenea tip de ajutor, dar v-au întrebat dacă întreprindeți ceva în legătură cu embargoul furnizării de arme pentru regimul Gaddafi, întrebări de genul acesta zu schauen. Bien, merci. Euh, juste peut-être un point. Mulțumesc. În legătură cu ultima intervenție a Anei Gomez, ceea ce ne-ați spus despre prioritățile solicitărilor oamenilor de la Benghazi, în legătură cu situația care eh, poate să existe și în partea de vest a țării, acolo unde luptele continuă, Misrata. Eh, chiar dacă am aflat eh, din știri de ultima oră că situația pare să se fi calmat acolo, dar Benghazi deja în partea de răsărit a țării este o zonă mai securizată. Thank you. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la toate aceste întrebări. Dacă aveam sentimentul că există o bază reală pentru democrație, trebuie să spun că da, cu siguranță. Trebuie să spun clar că ne-am întâlnit cu oameni la Benghazi de la niveluri diferite, tineri, femei, profesori universitari, politicieni. persoane de la Consiliul Național de Tranziție, persoane de, care se ocupă de securitate, uh, șeful securității poliției urbane, de exemplu. Și am avut acest sentiment că există o bază reală De ce? Sunt oameni extraordinari care mi-au spus pur și simplu, după 42 de ani de zile, pentru prima dată în viață suntem mândri de drapelul nostru. Suntem mândri să fim libieni. Suntem mândri că scriem o Constituție. Și am fost impresionat Uh, când am ascultat pe acești tineri când, care mi-au spus suntem mândri că scriem o Constituție. Mi-ar plăcea foarte mult ca și copiii mei să spună că sunt mândri de Constituția lor, de steagul lor sau de țara lor. Cred că nu știu, uh, nici nu știu ce scrie în Constituția noastră. Dar este un sentiment personal. Și colegii mei sunt de acord cu mine. De ce sunt mândru că există o bază pentru o democrație reală? Mulți uh, oameni care ne-am întâlnit au spus că rivalitățile, rivalitățile ribale nu sunt uh, problema în această rezoluție, nici religia. Problema trivală este instrumentalizată de Gaddafi. Gaddafi dorește ca noi să fim împărțiți și ne uh, atâți această ri, uh, rivalitate între triburi. Nu, pentru noi nu este o problemă, spunea libienii. Nu e nicio problemă religioasă. Suntem musulmani, suntem mândri că suntem musulmani dar pentru noi a fi musulmani este ca și pentru dumneavoastră a fi creștini. Suntem împotriva Al-Qaidei, împotriva extremismului și așa mai departe. E cu adevărat nevoie de ajutor umanitar? În anumite eh, regiuni, da. În Misra e nevoie de anumite lucruri. Au nevoie de alimente, de medicamente, Crucea Roșie franceză și mai departe participă la aceste eforturi. Este cu adevărat nevoie de acțiuni de, de sprijin militar pentru intervențiile umanitare? Trebuie să spun că trebuie măcar să fim gata. Sentimentul pe care l-am avut cu ocazia ultimei vizite, dar și la primele două, a fost că sunt de acord cu doamna Gomes când spune că Gaddafi e terminat. Da, e terminat din punct de vedere cultural. Oamenii s-au săturat de Gaddafi, nu-l mai vor. Dar Gaddafi e încă prezent fizic acolo și are multă putere. A schimbat tactica militară. Cu forțele lui militare poate să se miște foarte rapid. Azi e acolo, mâine e acolo cu uh, autoturisme de teren uh, cu care se poate circula foarte repede și uh, cu 30-40 de astfel de autoturisme cu arme de la Srabia la Benghazi, acestea pot să fie transportate în două ore. Zona nu este foarte bine controlată de avioanele uh, aliate. Deci situația este încă foarte fragilă și trebuie să pregătim aceste posibile intervenții militare pentru a sprijini uh, misiunile umanitare. Deocamdată am avut impresia că nu e nevoie de ele, dar trebuie să fim pregătiți. Așa că trebuie să facem aceste acțiuni de pregătire. pentru că, în orice caz, situația la locul faptei este foarte fragilă, volatilă. Misrata și încă alte orașe mici sunt uh, orașele din teatrul de război, uh, sunt într-o situație dificilă repet aceste informații importante. Deocamdată am evaluat criza din Libia nu pe baza informațiilor de la CNN, BBC și așa mai departe. Deci situația din presă. Ci pe baza imaginilor de satelit de la Israta, de la Tripoli, de aici de acolo. Nu suntem cu ochii pe teren, nici măcar CNN-ul, nici Al Jazeera. Folosesc imagini din exteriorul uh, zonei de criză. Informațiile reale de la Misrada le vin de la cei de la Crucea Roșie, de la organizațiile umanitare. În legătură cu Tripoli, știm că Tripoli este într-o situație dificilă încă nu este într-o situație de urgență umanitară majoră, dar toată lumea este îngrijorată. Am fost la Tripoli acum o lună și acolo m-am întâlnit cu ambasadorii, ambasadorii europeni, diplomați europeni la misiunea Italiei. Deci am avut o întâlnire internă cu ambasadorii și diplomații. Aceștia au fost îngrijorați uh, și ne era foarte îngrijorați să vorbească despre condițiile din afara ambasadei italiene. Aveam impresia că și în uh, această ședință internă uh, erau îngrijorați să ne vorbească despre situație. Cum ar putea uh, reacționa Egiptul și Tunisia la această situație? Nu sunt sute de mii de oameni, sute de mii au fost evacuați operațiunile noastre cu asistența organizațiilor internaționale s-au petrecut foarte bine. Au, au fost evacuați foarte mulți oameni din Libia spre Tunisia și Egipt. Deocamdată, la granița cu Egiptul, nu sunt mai mult de 2000 de persoane sau 1500 chiar, majoritatea africani care așteptau să fie transferați înspre țările lor pentru că Egiptul nu le permite să intre pe teritoriul egiptean și organizațiile ONU le organizează repatrierea în Ghana, în Ciad și multe uh, țări uh, centru sud-africane sau uh, înspre Pakistan sau Filipine. Situația umanitară de la frontieră este sub control deocamdată și autoritățile egiptene și tunisiene cooperează foarte bine. Permit convoilor umanitare să traverseze frontierele, nu ne creează probleme majore care ar complica viața agențiilor umanitare. ne-au cerut autoritățile locale arme sau sprijin din acest punct de vedere. Să fiu sincer, nu au menționat armele, dar ne-au cerut sprijinul cu orice uh, mijloace, deci să, să îi ajutăm la mizrata sau oriunde undeva cu orice mijloace. Deci e clar ce înseamnă această frază. în legătură cu uh, atitudinile statelor europene care sunt împărțite. Am avut impresia că, din fericire, nu își dau seama cât suntem de împărțiți de dezbinați. S-au, referit, au vorbit cu mine ca reprezentant al Uniunii Europene și au încredere în Uniunea Europeană. Nu fac diferențe între statele membre. Chiar dacă situația încă o dată e foarte fragilă din punct de vedere psihic. Astăzi ne sprijină, mâine ne pot condamna. Deci trebuie să fim atenți și să reacționăm cât mai rapid, să încercăm să găsim să le oferim reacția pe care așteaptă opinia publică din partea Uniunii Europene pentru că doresc să ne simt alături de ei prezenți acolo și eh, steagul european și prezența statelor membre ale Uniunii Europene în această țară le oferă un anumit confort. Iată, primul eh, ziar liber publicat la Benghazi. Iată. Iată cât este de simplu dar credeți-mă că plângeau atât de, de mândri erau de această prima manifestare a presei libere. Primul uh, ziar liber probabil din țară. În ceea ce privește Frontex-ul și sprijinul de a, și uh, solicitarea de a sprijini controlul frontierelor, este foarte importantă această solicitare. Probabil nu are nicio legătură directă cu operațiunile Frontex-ului, dar trebuie să creăm vama. Nu există vamă. Dacă treceți granița de partea egipteană, aveți un sistem de vamă foarte bine organizat și apoi vă aflați într-un no man's land în, uh, și intrați în Libia, nu vă întreabă nimeni nimic de unde veniți, ce faceți, dacă aveți pașaport, viză sau ceva. Deci trebuie să își reconstruiască sistemul vamal. Și sunt sigur că reorganizarea acestui sistem de frontieră va ajuta mult și la operațiunile Frontexului. Și la nivel politic, chiar dacă nu mi-ați spus această întrebare, doresc să vă spun că am avut impresia foarte interesantă în legătură cu cei care au părăsit țara și s-ar putea întoarce după ce situația va fi, după ce războiul se va termina. Am întrebat ce părere aveți despre aceste jumătate de milioane de oameni care au plecat, se vor întoarce sau nu? Și am avut impresia că sunt foarte îngrijorați în legătură cu cei care s-ar putea întoarce deci în legătură cu întoarcerea a un număr, număr foarte mare de persoane sărace, de origine africană mai ales, pentru că ne spuneau, au fost recrutați de Gaddafi. Sunt, uh, erau oamenii lui, în mâinile lui Gaddafi pentru a face uh, pentru a uh, ocupa locuri de muncă uh, fără calificare, dar mobili. Erau persoane controlate Și deci doresc uh, să limiteze pe cât posibil uh, întoarcerea acestor uh, persoane în Libia. Poate sunt unele întrebări la care nu am răspuns, dar am încercat în orice caz să răspund la cât mai multe. Răspunsurile mi se par complete. Vă mulțumesc pentru această prezentare la prima mână, să spunem. A fost foarte util pentru noi uh, să avem această discuție. Bineînțeles, ar fi mai util să ne întâlnim în grup cu toți reprezentanții Serviciului de Acțiune Externe. Poate pe viitor vom putea avea o ședință și mai coerentă. Evident, acest subiect ne preocupă și ne va preocupa în continuare în următoarele săptămâni, din păcate. Am apreciat foarte mult dacă v-ați, uh, dacă veți dori să vă întâlniți din nou cu noi informându-ne despre situație în mod foarte concret ca să înțelegem și noi situația de pe teren mai bine. Pentru că aportul dumneavoastră, experiența dumneavoastră operațională de pe teren este foarte valoroasă pentru noi. Mulțumesc! Uh... <laughs> Chers collègues, nous allons... Stimați colegi, vom încheia ședința de astăzi cu un alt subiect. Această subcomisie trebuie să elaboreze un aviz pentru Comisia LIBE cu privire la politica de combatere a terorismului a Uniunii Europene. Doamna Hankis, care este alături de noi, este raportor pentru acest aviz. Aș dori să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor este 3 mai, iar avizul va fi adoptat în AFET pe 25 mai pentru adoptarea raportului uh, LIBE în iulie, în sesiunea din iulie. Doamna Hankis, vă dau cuvântul pentru a vă prezenta avizul. Mulțumesc. Dați-mi voie să schițez câteva comentarii cu privire la contextul acestui aviz. Baza acestui aviz a fost furnizată de comunicarea Comisiei cu privire la politica de combatere a terorismului a Uniunii Europene. Am sigur câteva sugestii dintr-o perspectivă de politică externă în calitate de raportor uh, din uh, umbră pentru această politică care este în lucru la Comisia Libe, am uh, hotărât să mă concentrez în special pe aspectele din comunicarea Comisiei. Raportul Invelt spune că trebuie să ținem seama de toate aspectele de combatere a terorismului în Uniunea Europeană și de funcțiile și instituțiile care stau la baza acestor măsuri. Este clar că acestea nu au o relevanță prea mare pentru subcomisia noastră, dar raportul Invelt prezintă un aspect uh, ușor diferit și voi uh, prezenta aceste aspecte în calitatea mea de raportor din umbră la LIBE, nu aici. Dar dați-mi voie să spun câteva cuvinte totuși despre acest uh, raport. Am multe îndoieli legate de acest raport al doamnei Invelt și nu văd posibilități reale de implementare a acestuia fără o, uh, un risc acceptabil de securitate. Acest raport al doamnei Indveld are ca scop monitorizarea funcției politicii de combatere a terorismului. Cred că este un pic uh, nerealist. Presupun că Agenția de Securitate și serviciile secrete naționale nu vor da publicului aceste informații foarte sensibile și știu că poziția mea nu este foarte populară printre colegii mei din Parlament, dar îi înțeleg. Cred că este imposibil să avem un risc atât de mare de securitate, deci este ceva nerealist. Cred că ar fi mai rezonabil să vorbim despre comunicarea Comisiei privind politica de combatere a terorismului și nu despre raportul Invelt în Comisia SEDE. Foarte pe scurt, pentru că forma scrisă a avizului meu este gata. O puteți citi. Eu acum încerc să fac doar un scurt rezumat al punctelor mele de vedere. Trebuie subliniat în primul rând că terorismul are o natură globală, nu cunoaște granițe și națiuni. Și atunci această politică trebuie să ofere un răspuns global, iar în uh, cadrul dezvoltării politicii de securitate și apărare, agenția de, sec- de apărare sunt importante. Săptăm- în săptămânile trecute am avut ocazia să discut cu șefi din um, serviciile secrete din Europa în cadrul unei audieri și toți ne-au spus că informațiile militare sunt foarte importante nu doar informații privind siguranța internă, ci și informații de siguranță externă. Și, și la acestea trebuie adăugate informațiile militare în cadrul politicii de combatere a terorismului. Am vrut să subliniez aceste elemente importante. În al doilea rând, pentru a facilita o acțiune comună și globală politicile de securitate internă și externă ale Uniunii Europene trebuie să fie armonizate prin forme de cooperare. De asemenea, cred că trebuie să definim mai clar împărțirea sarcinilor între agențiile de securitate internă și cele de acțiune externă. Cred că această împărțire a sarcinilor nu este foarte clară în momentul de față. Nu știm clar care sunt formele de cooperare și structurile de cooperare. Și considerăm că acest mecanism de divizare a sarcinilor este foarte important, este esențial pentru o bună funcționare a politicii de combatere a terorismului. Și cred că ar trebui să subliniem aceste probleme și legăturile între politicile de securitate internă și externă și agențiile aferente. În al treilea rând, acordurile funcționale trebuie întărite pentru că acestea facilitează cooperarea în domeniul combaterii terorismului între Statele Unite și Uniunea Europeană. Un exemplu în acest sens este acordul TFTP, programul de urmărire a finanțării terorismului Scopul combaterii terorismului trebuie să fie un element cheie în relațiile Uniunii Europene cu țările terțe. Trebuie să punem accentul pe statele care nu își respectă angajamentele și pe regiunile care suferă de pe urma terorismului în cea mai mare măsură. Veți găsi o referință la aceste regiuni în raport. În al cincilea rând, cooperarea pe probleme de combatere a terorismului cu Națiunile Unite trebuie să fie accelerată, iar prioritatea acestor relații este abordată în aviz. În al șaselea rând, vreau să subliniez legătura tot mai mare între terorism și criminalitatea organizată internațională. Acestea se intensifică în zilele noastre și criminalitatea organizată este principala sursă de finanțare a terorismului. Deci putem să abordăm împreună aceste două probleme, criminalitatea organizată internațională și terorismul și capacitatea lor de a dezvolta noi structuri și noi fenomene. De aceea trebuie să punem accentul pe evaluarea tendințelor Cred că o analiză aprofundată a tendințelor este foarte importantă pentru că terorismul își schimbă forma și modul de viață, dacă pot să spun așa. De aceea, politica de combatere a terorismului ar trebui să conțină evaluări aprofundate ale tendințelor și trebuie să se concentreze pe trei lucruri. Diversificarea terorismului, recrutarea teroriștilor pe internet și un al treilea lucru despre care vorbim foarte rar, dar care va fi foarte important în viitor, și anume rolul ONG-urilor ca surse de finanțare a terorismului. Acestea sunt uh, principalele puncte de vedere din uh, avizul meu. Puteți să citiți avizul și să le găsiți acolo. În termeni practici, termenul pentru depunerea amendamentelor este 3 mai. Dar am o problemă și anume că prezentarea și adoptarea avizului este prevăzută pentru 24 mai. Problema mea este că, în calitate de membru al delegației pentru Israel, am acceptat o invitație la Knesset în acele trei zile. Și îmi pare rău că nu voi fi aici, dar am acceptat invitația și voi fi la Ierusalim zilele respective. Poate că voi putea să deleg uh, această sarcină unui alt membru din PPE. Nu știu care este posibilitatea. Am acceptat această invitație foarte amabilă pentru că nu am vrut să o resping. Mulțumesc. Mulțumesc. În ceea ce privește acest, această problemă de calendar, adoptarea ANAFET are loc pe 25 mai. Deci, prezența dumneavoastră va fi importantă înainte, între 3 mai, perioada de depunere a amendamentelor și 25 mai. Deci vom avea ocazia să discutăm despre acest aviz în sede și prezența dumneavoastră va fi foarte importantă în cadrul discuției. Iar în ziua adoptării propriu-zise nu va fi neapărat o problemă. Domnul Gualtieri. Eu sostituisco Înlocuiesc pe colegul Ianeț, raportor din umbră pentru acest raport. Mă limitez la a formula câteva observații scurte în legătură cu acest aviz pe care în general îl sprijinim. Aș dori să o întreb pe doamna raportor dacă consideră oportun, având în vedere și afirmațiile recente ale coordonatorului european pentru împotriva terorismului sau pentru lupta împotriva terorismului, dacă trebuie să se dea o structură mai robustă diverselor componente ale capacității europene de luptă împotriva terorismului. Eu nu cred că propunerea este suficient de convingătoare, pentru că dimensiunea externă este, bineînțeles, fundamentală. Iată, aș dori ca avizul să se îmbunătățească puțin, să se îmbogățească la acest nivel. Cu referire la comunicarea Comisiei, uh, din punctul nostru de vedere, uh, sub comisiei noastre, deci poate ar fi bine să facem referire la această comunicare a comisiei. Merci. Mulțumesc, doamna Lözing. <coughs> Uh, ja, vielen Dank, uh, Herr... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei Hankis. Am două observații. cred că avizul dumneavoastră um, nu are în vedere și opțiunile nemilitare pentru combaterea terorismului. Sunt conștientă de faptul că mă aflu în subcomisia SEDI, dar eu mă refer la combaterea principalelor cauze care duc la terorism. Combaterea sărăciei, și regret că acest lucru nu este prevăzut nici în raportul inițial. De asemenea, amestecul altor state pentru a-și urmări propriile interese nu este benefic în demersul de combatere a terorismului și mă îngrijorează. Eu cred că este nevoie și de uh, reforme sectoriale uh, și militare, dar uh, nu pot să ducă la eliminarea fenomenului terorist. Nu cred că în regiunea Sahel în Afganistan și Pakistan sunt comparabile. De asemenea, am îngrijorări în legătură cu armonizarea unei strategii interne și externe de uh, securitate. Eu cred că um, asta uh, poate să deschidă uh, o cale pentru intervenții militare în interiorul Uniunii Europene, ceea ce mi se pare că ar fi un mare pericol pentru democrația din Europa. Madame Gomez. Doamna Gomez. Uh, Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Anchis pentru raportul său. Cred că sunt foarte multe lucruri importante care trebuie să prezinte perspectiva acestei subcomisii, astfel încât să completeze raportul doamnei Indveld pentru că sunt unele lucruri în uh, raportul doamnei Invelt, nu ar trebui să se regăsească în avizul nostru. Dar cred că este important ca noi, care ar trebui să fim mai atenți la problemele de securitate, ar trebui să fim și cei care subliniază faptul că nu putem să combatem terorismul dacă ne subminăm propriile valori și, prin urmare, dacă subminăm propriile vagori, valori, democrația și statul de drept, e ca și cum facem jocul teroriștilor. Pentru că exact acesta este scopul lor. Dar oricum, acest lucru se găsește într-o formă sau alta în raportul doamnei Inveld. Dar din punctul de vedere al securității și apărării, cred că nu ar, face, nu ar fi rău să subliniem aceste lucruri mai ales că greșelile care au fost făcute sub pretextul combaterii terorismului chiar au uh, întărit narativa uh, organizațiilor teroriste. Aș mai vrea să spun un lucru. Apreciez uh, referința la programul TFTP între SUA și Uniunea Europeană și alte programe importante. Știu că Libe își asumă o responsabilitate foarte serioasă în a monitoriza implementarea acordului TFTP. Dar cred că noi avem nevoie să monitorizăm toate aceste convenții cu privire la combaterea terorismului și criminalității organizate care au fost ratificate de majoritatea statelor europene și nu de toate, și asta deja este o preocupare, trebuie să monitorizăm cum implementează statele membre aceste convenții. Din practica mai multe state membre, inclusiv al meu, uh, am îndoieli că ne îndeplinim obligațiile și că chiar combatem terorismul. Și aceasta are legătură și cu alte probleme majore pe care le avem aici dacă nu se combat uh, companiile offshore, cred că nu ne facem treaba în ceea ce privește combaterea terorismului și nu are rost să ne păcălim cetățenii. Aș vrea să vă spun că sunt de acord cu doamna Hankis, care spune că trebuie să existe o interacțiune între informațiile civile între organizațiile de informație civilă și cele militare. În structurile noastre de stat există o rivalitate între state o rivalitate între agenții, agenții de informații civile și militare, agenții civile între ele și așa mai departe. E ca o junglă, e ca un hățiș. Și cred că contribuția Parlamentului ar trebui să fie un mesaj transmis guvernelor să țină situația sub control, pentru că altfel nu putem fi eficienți în a combate terorismul atâta vreme cât agențiile noastre naționale nu cooperează între ele la nivel național și cu atât mai puțin la nivel național Bine, eu vorbesc din experiența țării mele, dar sunt sigură că situația din țara mea nu este singura în Europa. Mulțumesc. Intervenție fără microfon a domnului Pascu. Engedjék meg, hogy pontosabb és gyorsabb legyek az anyanyelvemen folytassam. Mulțumesc. Dați-mi voie să răspund uh, în limba mea maternă, în ungară, pentru că voi fi mai rapidă și mai precisă în ceea ce privește prima intervenție. Nu am înțeles foarte bine, se referă la dimensiunea externă. Cele 1500 de caractere care mi-au fost autorizate pentru aviz uh, nu-mi permit să mă lungesc foarte mult în acest text, dar în acest text se regăsește dimensiunea externă. Există chiar o listă um, a domeniilor vizate. Sigur, eu sunt dispusă să elaborez mai în detaliu, dar nu am mai mult spațiu, din păcate. Aceasta este regula. Uh, totuși nu am înțeles bine un lucru și anume de ce nu putem să ne referim la Comisia Europeană. Avem două documente care ne susțin activitatea pe de o parte, raportul lui Sophie Indveld și credeam că acest document nu are foarte multă pertinență în ceea ce privește perspectiva subcomisiei noastre, pentru că tratează alte aspecte ale Uniunii Europene. Deci singurul punct de pornire pe care îl puteam avea era comunicarea Comisiei cu privire la combaterea combaterea terorismului. Și dacă nu luăm în considerare niciunul dintre aceste documente, atunci nu ar mai exista neapărat un plan de acțiune antiterorism. Apoi, în ceea ce privește dimensiunea externă, pe care aș fi uitat-o, spune doamna Lözing. Nu cred că este cazul, pentru că în acest uh, raport există mai multe aspecte care vorbesc despre armonizarea între securitatea internă și externă. Chiar vorbesc despre aceste lucruri. Iar în uh, uh, Libe și în cazul uh, și în raportul uh, doamnei Invelt uh, și eu sunt raportor din umbră. Eu aș fi dispusă să fac un studiu foarte lung, dar legea avizelor nu ne permite să mergem mai departe. Apoi, în ceea ce privește fondurile pentru dezvoltare. Da, acesta este un considerent perfect justificat, numai că trebuie să vă spun că din partea domnului Lope de Vega, uh, care este responsabil de activitatea de dezvoltare în cadrul comisiei, am primit uh, niște informații. Totuși, este vorba de niște considerente foarte importante din punct de vedere umanitar și din punctul de vedere al luptei împotriva sărăciei. Soluția ar fi să prevenim toate cauzele care stau la baza terorismului. Uneori ni se cere să nu avem uh, o formulare prea precisă în textele scrise, dar eu sunt de acord cu această inițiativă și dacă veți face un amendament scris, voi fi dispusă să îl integrez. Doamna Gomez, Sunt de acord cu marea parte a observațiilor dumneavoastră, pentru că am discutat de altfel despre aceste lucruri atunci când uh, am abordat problema amenințărilor chimice, radiologice și de altă natură. Problema mea cu raportul Indveld este o chestiune care revine mereu în uh, Comisia Libe. Problema mea, așadar, este că avem uh, aspecte care țin de protecția drepturilor, protecția securității și protecția datelor. Deci cum să găsim un echilibru? Pentru că noi cred că trebuie să găsim un echilibru. Eu uh, sunt de acord că trebuie să avem un echilibru între părerile noastre și cele divergente. Uneori însă, unii vorbesc doar despre protecția datelor și asta din motive de mediatizare, dar aceștia nu țin seama de dreptul la siguranță al cetățenilor europeni. dreptul la siguranță este la fel de important ca dreptul la protecția datelor. Eu i-am pus 14 întrebări doamnei Indveld pentru a o întreba cum vede viitorul proiectului său. Pentru că realizarea acestor proiecte este o altă mâncare de pește, dar nu am primit niciun răspuns din partea dumnea ei. Când vine vorba despre uh, cheltuielile serviciilor de informații al statelor, ale statelor membre, nu trebuie să uităm că Tratatul de la Lisabona lasă aceste chestiuni în uh, sfera subsidiarității și Parlamentul European nu are nicio putere pentru a examina uh, îndeaproape cifrele uh, sau bugetele de cheltuieli ale acestor servicii. Știu că um, nu există o majoritate în acest sens în Parlamentul European, dar aceasta este părerea mea personală. Apoi, uh, cum vă spuneam, ne unii se concentrează doar pe aspectul de protecție a datelor. Cred însă că în acest raport se regăsesc recomandări care ar pune în pericol siguranța persoanelor. Doamna Gomez uh, vorbea despre acordul TFTP și eu aș vrea să adaug uh, PNR, registrul cu numele pasagerilor Robert Weber din partea Europol uh, a fost implicat în această discuție, iar o parte dintre deputați l-au atacat. Și eu niciodată nu am auzit o definiție exactă a acestui sistem de profiling și obținerea de informații pe alte căi, extracția, prin extracția de date. Uh, deci ni se cer informații operaționale. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? Pentru că eu nu aș vrea să punem în pericol pe nimeni, punând la dispoziția oricui niște date personale. Apoi ă, sunt de acord cu ideea că trebuie să analizăm îndeaproape toate aceste lucruri. Pe de altă parte, există uh, rivalități între fostele servicii secrete, dar nu prea avem timp să discutăm acum despre, despre asta. Oricum, de multe ori, această rivalitate face dificilă cooperarea între aceste servicii din statele membre sau cooperarea între state învecinate. Oricum, sunt la dispoziția dumneavoastră să integrez amendamentele dumneavoastră, dacă veți avea. Mulțumesc. Data limită pentru depunerea amendamentelor 3 mai și vom discuta din nou avizul uh, pe 24 mai. Vă mulțumesc. S-a încheiat ședința. Mâine vom avea un schimb de opinii cu o delegație parlamentară din Sârbia de la Comisia pentru Securitate și Apărare. Atât vom face mâine dimineață, la ora 9.30.